Good, I think we'll make a start now. Bun, haideți să începem atunci. Uh, am acordat chiar un minut în plus față de înțelegerea inițială. Mai întâi, un bun venit tuturor. Am câteva anunțuri de făcut, uh, dar le voi face la începutul voturilor, când sperăm că quorumul va fi ceva mai solid. Um, și atunci, uh, să trecem la avizul doamnei McClarkin, un aviz al Comisiei noastre pentru Comisia de Mediu, Sănătate Publică și Siguranța Alimentară, un raport uh, uh, despre reducerea inegalităților în materie de sănătate în Uniunea Europeană. Da. Deci uh, o temă nu foarte simplă se pare pentru această dimineață, dar haideți să-i spunem bun venit doamne McClarkin pentru a-și prezenta avizul și uh, Doamna McClarkin, aveți cuvântul. Thank you for coming on the... Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că ați venit la această dezbatere aici în această dimineață friguroasă eh, de noiembrie. Câteva cuvinte despre acest proiect de aviz. Am încercat să includ cât se poate de multe informații în, în 1500 de caractere. Nu este ușor, în special în eh, ce privește inegalitățile în materie de sănătate. Deci am încercat să mă concentrez asupra uh, ceea ce noi, din partea IMCO, considerăm a fi o valoare adăugată la uh, dezbaterea generală pe această temă. Um, am uh, acoperit uh, teme uh, cum ar fi uh, originea socială, statusul educațional al populației și așa mai departe. Uh, dar am vorbit și despre tratamentele farmaceutice și de accesibilitatea lor și uh, disponibilitatea uh, pentru uh, cetățeni în lumina diferitelor sisteme de reglementare, lumina diferitelor calificări în domeniul sănătății, deci trebuie să, trebuia să ne asigurăm că nu există suprapuneri pe de o parte cu avizele celorlalte comitete, pe de altă parte să aducem ceva nou. Ehm, cea mai, cea mai practică ehm, să spunem, valoare adăugată ce putem adăuga aici este legată de pregătirea profesioniștilor și sistemul de recunoaștere a acestor calificări în domeniul sănătății. Este foarte important să investigăm în ce măsură se poate îmbunătăți cooperarea între punctele de contact naționale și autoritățile naționale și Eh, la Budapesta ieri am avut o, o eh, întâlnire cu specialiști în domeniul sănătății din diferite țări și am discutat exact eh, tot această problemă a calificărilor în domeniul sănătății și cum pot recunoașterile, recunoașterea acestor calificări să, cum poate ea să contribuie la îmbunătățirea sistemului în ansamblu ehm, Există și alte teme, de exemplu, privind uh, uh specialiștii în domeniul sănătății care vin în Uniunea Europeană și caută recunoașterea diplomelor lor. Um, am, uh, uh, există uh, de asemenea probleme uh, abordate în acest aviz care, care vin să uh, pună într-o nouă lumină problema uh, inegalităților în materie de sănătate. Uh, eu cred că, sigur, statele membre trebuie să reglementeze în continuare, acest domeniu, dar trebuie să uh, putem oferi și noi o mână de ajutor în ce privește îmbunătățirea infrastructurii și trebuie să avem grijă să nu călcăm prea multă lume uh, pe bătători. Înainte de a spune multe alte lucruri pentru, uh, pe, pe această temă, calendarul este destul de um, strâmt, deci amendamentele până în 7 la ora 12. Uh, yeah iar votul în INCO este în data de 10, imediat după vacanța de Crăciun. Ehm, ehm, iar pentru că ehm, acest calendar este atât de strâns, ar fi de dorit să avem și o reuniune a raportărilor din umbră, dacă acest lucru este posibil. În acest fel, cred că IMCO ar putea să-și aducă o contribuție foarte valoroasă. Sigur, m-aș bucura să aud și ce spun uh, raportorii din umbră și să integrez eventuale opiniile lor în textul meu. Mulțumesc! And, um, Mulțumesc, doamnă McClarkin. Și cred că ați pus accentul pe aspectele unde comisia noastră poate contribui. și uh, vă mulțumesc pentru că ați reprezentat uh, comisia noastră la conferința uh, celor care reglementează sănătatea. Cred că ați discutat și despre munca pe care planificăm să o întreprindem anul viitor, un lucru foarte bun pentru comisia noastră. Haideți să vedem o discuție între membrii și voi începe cu doamna Veniu. Bernadette. The is still not here, PPE-ul încă nu a venit, deci Bernadette, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamne McClarkin, pentru în domniei sale, care nu a fost ușor. Eu voi încerca să-mi aduc și eu contribuția, deoarece m-am ocupat mult de serviciile de sănătate la comisia noastră și la comisia ENVI. Și cred că e important aici un lucru pe care poate nu l-ați menționat la, num- la numărul 1, că dumneavoastră ați vorbit de inegalitățile existente în ce privește costurile sociale și economice, dar cred că și există și inegalități uh, de zone geografice și inegalitățile acestea sunt foarte importante și trebuie subliniate. Apoi, consider eu că, sigur, aici suntem Comisia pentru Piața Internă, dar face și noastră aluzie la alineatul 6, la directiva pentru servicii și am uh, lucrat foarte mult în comisia noastră pentru a exclude îngrijirea de sănătate din directiva servicii și e important să, faci, să fim atenți la această referință, pentru că să nu considerăm sănătatea ca un, o marfă, ca oricare alta. Deci eu sunt uh, foarte sceptic la această privință, cred că trebuie să mai discutăm. Piața internă, și aici mă refer, cred că la alineatul 5, Sigur că piața internă poate îmbunătăți serviciile de îngrijire de sănătate, dar cred că cel mai important este că, sigur, statele își păstrează competența, dar cum am reușit să îmbunătățim documentul Comisiei în directiva privind îngrijirile tra- transfrontaliere ale pacienților, deci spuneam, este foarte important să cooperăm în mod eficient și pozitiv ca să putem face economii în sistemele noastre de sănătate și de protecție socială, punând în comun rezultatele uh, cerce, activității de cercetare sau punând în comun rețelele sau materiale care costă scump când suntem într-o zonă transfrontalieră. Mă pot gândi la zona dintre Belgia, Franța, Germania sau între Spania și Franța. Aici se pot face economii importante și chiar dacă nu depinde neapărat de comisia noastră, e important să spunem că putem face aceste economii cu o cooperare eficientă, inteligentă și să facem campanii de informare uh, adresate pacienților, cetățenilor, ca aceștia să fie educați pentru mai, să aibă o mai bună igienă de viață, o mai bună sănătate alimentară. Uh, aici vom putea să ne conservăm sistemul de securitate socială și trebuie să incităm statele să facă anumite campanii de prevenire, cum se face în anumite state. Franța nu este prea înaintată în această privință, dar trebuie îngrijiri obligatorii de prevenire în ce privește cancerul de sân, cancerul de colon, persoanele vulnerabile, să beneficieze de analize, persoanele vârstnice, pentru că avem o problemă și cu îmbătrânirea populației în Europa și atunci, oare n să ne punem o, o întrebare în legătură cu înființarea în sfârșit a unor adevărate servicii de îngrijire de sănătate la domiciliu pentru vârstnici, aici mă refer la îngrijiri medicale, dar și îngrijiri sociale, de asemenea, care depind de comisia noastră, pentru că e vorba de servicii. Și asta e important în perioada de criză, pentru că creează locuri de muncă, deci creștere economică. Deci bani ca să ne salvăm sistemele de pensii și protecție socială și îmbunătățește acest lucru și sănătatea tuturor de zi de zi. La mobilitate de professionnels. Și apoi, sigur, în ce privește mobilitatea persoanelor implicate în sistemul de sănătate. Am făcut progrese aici, ne ajută și comisarul Barnier, a făcut și recunoașterea reciprocă, directiva din 2005, carta profesională, cred că toate astea ne ajută să luptăm împotriva inegalităților, mai ales în ce privește persoanele care sunt eliminate din sistemul de sănătate. Să nu facem invers decât a încercat să facă Obama, Statele Unite. Cred că trebuie să ne întrebăm cu toții, sigur nu depinde doar de comisia noastră, dar să vedem cum să facem un sistem de asigurare universală de sănătate, mai ales în perioada asta de frig, persoanele fără adăpost, fără casă, persoanele cele mai vulnerabile, să avem sisteme de îngrijiri graduite în dispensare. Aici statele au un rol de jucat, dar poate și Uniunea Europeană trebuie să impulse, impulsioneze statele și care să-și pună în comun serviciile, o Uniune care să-și pună în comun serviciile și să creeze uh, locuri de muncă. So thank you very much. Mulțumesc, Bernadette. Da, da, Verniu, am și o întrebare. Poate e o greșeală de traducere, dar uh, am, s-a anunțat amendamentele pe 7 decembrie și votul pe 10 decembrie, cred că e vorba de 10 ianuarie. Că pe 10 decembrie nu ne întâlnim, e vorba de 7, e vorba de ianuarie, 7 ianuarie. 7 decembrie, spune doamna uh, McLaughlin pentru amendamente și 10 ianuarie pentru discuție, pentru vot. Mulțumesc acum, domnul Bușoi. Thank you very much. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În numele colegii mele, doamna Părvanova, și în numele meu personal vreau să mulțumesc doamnei McClarkin, să o felicit pentru documentul său. E un document, uh, un subiect important pentru cetățenii europeni, că vorbim aici de sănătate și vrem să reducem inegalitățile în acest domeniu, dar ne referim și la o problemă generală de societate, o problemă socială. Acum discutăm propunerea pentru o directivă adresată de pacienților și drepturile acestora în îngrijire de sănătate transfrontaliere și dificultățile pe care întâlnim dificultăți în discuțiile cu Consiliul. Problema inegalităților din Europa trebuie să fie examinată cu atenție. Trebuie reduse inegalitățile și garantat acces egal la îngrijire de sănătate pentru, toate, pentru toți cetățenii. Asta figurează în Carta de Drepturilor Fundamentale, și ar putea fi cel mai bun răspuns de dat pacienților care sunt forțați să uh, se îngrijească în alt stat membru. Acum un an Comisia a emis o comunicare și e timpul ca și Parlamentul să-și facă treaba. Deci uh, trebuie să trimitem un semnal cu acest raport și să ne gândim că sistemul de sănătate din Europa în următorii ani se va confrunta cu două provocări majore cu impact asupra inegalităților din UE. În primul rând, Problema crizei economice și consecințele sale în ce privește bugetul. Și aici deja sunt multe țări europene care vor trebui să facă reduceri, din păcate, bugetare în cheltuielile de sănătate și, în al doilea rând, o problemă mai veche, la care încă nu a fost rezolvată, și anume criza demografică și nu va fi rezolvată prea curând. E foarte clar că e o problemă foarte importantă care trebuie însă rezolvată. Documentul doamnei McClarkin se referă la uh, cele mai importante aspecte, dar poate că putem completa documentul. În primul rând, uh, aceste inegalități în domeniul sănătății demonstrează că problema este mai largă decât sănătatea publică și pentru asta trebuie uh, politici transfrontaliere care se referă la consumator, la integrare, uh, la sănătate. Apoi, uh, prevenirea și îngrijirile primare, aici, iată, putem să uh, eliminăm inegalitățile. Problema mm, angajaților și mobilitatea acestora și faptul că unele state membre se confruntă cu o penurie în acest domeniu. Eu pot da exemplu României și sunt convins că uh, ca Pârvanova se gândea la țara ei, la Bulgaria, dar sunt și alte țări care sunt afectate de acest fenomen cu mobilitatea și uh, penuria uh, profesioniștilor din domeniul sănătății și trebuie să ne ocupăm și de această problemă dacă vrem să rezolvăm problema inegalităților. Problema accesului și a prețului unor anumite tratamente și îngrijiri e legată de problema inovării deci trebuie să vedem beneficii concrete pentru pacienți și consumatori. Apoi există și nevoia unei, unui mecanism de cooperare, în inovare în domeniul sănătății publice cu principiul subsidiarității, desigur. Dar asta nu înseamnă ca Uniunea Europeană și instituțiile sale să nu ia nicio inițiativă în acest sens. Mulțumesc și din nou felicită doamna McClark. Uh, thank you very much. Mulțumesc, domnule Bușoi. Bun. Și acum doamna Mose ar dori să vorbească, apoi poate domnul Kreuzmann, nu știu dacă dorește, dar e binevenit să o facă. Dar doamna Schaldemose. Tak for det, herr også tak til fru McClarkin. Doamna președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc și doamnei McClarkin pentru excelent raport. Mai am câteva lucruri de adăugat, câteva observații la acest raport, altfel foarte bun. Uh, Sigur că este o, și o limitare tehnică a acestui aviz care ne îngreunează lucrurile. La punctul 4, cred că acest punct este foarte binevenit, deci culegerea de informații, schimbul de informații este ceva ce putem face și la nivel european pentru a Eh, mai reduce din inegalitățile în domeniul sănătății. Și punctul 8 eh, este unul foarte bun și cred că eh, face și mai importantă activitatea noastră din în cadrul Comisiei IMCO pentru a reduce câteva din aceste inegalități. Însă, foarte important pentru mine este și punctul 3 din sugestiile pe care le faceți, unde spuneți că accesul la produse farmaceutice și, accesul, uh, și accesibilitatea prețurilor pentru acestea trebuie îmbunătățite. Eu cred că uh, ar trebui să fim poate ceva mai puțin ambicioși și să spunem că cel puțin uh, accesul la tratamente farmaceutice este, este esențial. Deci mai întâi trebuie să creăm acces uh, și apoi să, trebuie să vorbim despre prețuri uh, și accesibilitatea prețurilor. Dar mai întâi este nevoie ca uh, uh, înainte de toate să apară accesul la uh, tratamentele uh, medicamentoase. Este, cred că, acesta pasul in, esențial pentru uh, preîntâmpinarea uh, apariției inegalităților în domeniul sănătății. Apoi, Cred că putem, uh, ar, ar, am putea să ne folosim mai bine de funcțiile uh, ce ne oferă piața internă pentru a efectua un uh, diagnostic precoce al situației de fapt și pentru a îmbunătăți asistența sanitară oferită cetățenilor atunci când aceștia au nevoie de această asistență. Cam, deocam, cam atât deocamdată, dar îi mulțumesc încă o dată raportare pentru acest excelent aviz. Acum domnul Kreuzmann, dacă dorește să ia cuvântul. și eventual pot să adaug și eu câteva uh, remarci. În primul rând, cred că doamna McClarkin, McClarkin a, a făcut foarte bine uh, prin uh, concentrarea asupra restricțiilor aferente comisiei noastre în ceea ce privește avizul și văzând uh, textul comisiei, mi s-a părut puțin surprinzător uh, ce s-a spus acolo despre uh, contribuția profesioniștilor în acest domeniu, de fapt uh, lipsa referirii la, la referiri la contribuția profesioniștilor din acest domeniu, dar acest lucru, după părerea mea, este foarte important în momentul în care discutăm despre inegalitățile în sistemul de sănătate, așa cum mai mulți vorbitori au atras uh, deja atenția. Deci există uh, prevederi care sunt uh, inegale și, după părerea mea, avem nevoie de profesioniști în acest domeniu care să lucreze pe baza celor uh, standarde. Uh, Poate la punctul 7 voi înainta un uh, amendament chiar și se referă la un lucru pe care l-am discutat deja de multe ori în această comisie. Este vorba de cum uh, se investește, cum investește, uh, cum poate fi folosit sistemul de sănătate pentru a stimula noi soluții inovatoare. Și aici am putea combina mai multe soluții, de exemplu tehnologia cu aplicări foarte importante în uh, serviciile de sănătate. Acestea sunt foarte importante, de exemplu, în uh, comunitățile um, retrase și pot permite, de exemplu, persoanelor mai în vârstă să stea mai mult timp uh, acasă, deoarece există instrumente de diagnosticare mai bune și ace- aceste persoane pot beneficia de aceste instrumente. Și Cred că nu mi-am dat seama până în momentul uh, în care domnul Bușoi ne-a atras atenția, nu mi-am dat seama de faptul că Comisia Envi a avut nevoie de foarte mult timp pentru a redacta un aviz, cred că a fost vorba de mai mult de un an, și acum există un uh, raport referitor la inovare care este relevant pentru domeniul sănătății de asemenea. Și aș dori să mă refer și la cele spuse de doamna Chardemos. Știm că domnul comisar Dali va uh, încerca să îmbunătățească funcționarea pieței uh, farmaceutice și să încurajeze mai multe investiții în crearea unor noi medicamente și în uh, găsirea unor noi tratamente în Uniunea Europeană. Și toate aceste lucruri uh, mi se par foarte importante în general. Uh, deci acestea ar fi remarcile mele generale și acum îi dau cuvântul doamnei raportor. Deci, dacă nimeni nu dorește să ia cuvântul, poate acum domnul Sen din partea comisiei va vorbi inițial și apoi doamna raportor va avea cuvântul, domnul Sen. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați ocazia să vă expun punctul de vedere al Comisiei. În primul rând, e adevărat că în cadrul acestei comunicări, a punerii în aplicare acestei comunicări, unul din punctele importante pe care le-am subliniat, ca să fim cu adevărat eficienți în lupta împotriva inegalităților sănătății, am numit noi sănătatea în toate politicile, health in all policies. Din acest punct de vedere, e adevărat avizul comisiei noastre este foarte important pentru noi, pentru că e vorba de toate politicile din domeniul sănătății, din Uniunea Europeană și toate sunt indispensabile pentru a elimina problemele care mai există în acest domeniu și mai ales în ce privește inegalitățile sănătății, în domeniul sănătății eh, trebuie să rezolvăm o problemă care nu are doar un aspect clinic, ci și un aspect eh, social, economic și geografic. Aici uh, au fost sigur evocate diverse puncte ale documentului. Ea spune că, pe de-o parte, după cum s-a spus aici deja, e importanța aspectului social subliniat de comisie, dar și de toate studiile universitare care au fost publicate în acest domeniu în ultimii ani și chiar foarte recent uh, un studiu din Statele Unite, uh, din, uh, mă scuzați, Marea Britanie. geografic qui est euh, important. Și e important și aspectul geografic, pentru că inegalitățile din domeniul sănătății, după cum s-a spus e, uh, foarte des, există între diversele state membre și nu trebuie să uităm și de inegalitățile din cadrul fiecărui stat membru, între o regiune și alta. Mă gândesc la statele membre, mai ales care au un teritoriu relativ extins, și există inegalități între diferite regiuni, inegalități uh, câteodată importante, mai importante decât de la un stat la altul câteodată, și inegalități între zonele rurale și cele urbane. Sigur că asigurările de sănătate, de exemplu, și ele pun anumite probleme. Apoi, pe de altă parte, în ce privește punerea în aplicare acestei, a recomandărilor acestei comunicări, schimbul de date, și e foarte important aici, ca și comisia să pună accentul pe acest lucru. Deci e foarte important schimbul de date ca să ne îmbunătățim uh, cunoștințele asupra inegalităților din domeniul sănătății, având legătură cu dimensiunea socioeconomică. Și aici serviciile Comisiei Europene au lucrat foarte mult în ultimele luni ca să avem mai multe cunoștințe în domeniu și, pe de altă parte, lucru care va fi făcut, probabil, va fi realizat în următoarele luni, cum de altfel se prevedea în textul comunicării, deci spuneam să avem o serie, un grup de indicatori propuși, desigur, în cadrul Comitetului Protecției Sociale pentru ca să monitorizăm toate problemele legate de uh, inegalitățile în domeniul sănătății. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc și dumneavoastră. E foarte bine că vă putem ura bun venit în opinia noastră, în comisia noastră, pentru că, iată, astfel se poate realiza un adevărat schimb de opinii. A fost foarte interesant ce a spus dumneavoastră. Și acum, dau cu domnului McClarkin în încheierea discuției noastre, dacă are, mai are ceva de comentat, de comentat și apoi vom vedea care este calendarul pentru acest document. Doamne McClarkin, mulțumesc pentru contribuția în această dimineață. Mulțumesc tuturor. Eh, am câteva comentarii în legătură cu domnul Bușoi și pentru grupul ALDE. Eh, se spunea ce important este pentru cetățenii europeni și pentru noi, ca politicieni și legiuitori, să înțelegem mai bine motivele pentru care există inegalități în domeniul sănătății și să vedem ce putem face. E o prioritate pentru dumneavoastră și pentru noi Apoi, comentariul doamnei Vernio, sigur, a subliniat de ce noi din Comisia IMCO trebuie să ne aducem și noi contribuția la acest aviz în domeniul sănătății, pentru că, sigur, piața poate oferi locuri de muncă, poate găsi soluții, dar noi putem să ajutăm și noi să punem în comun aceste sisteme și să găsim soluțiile și să creăm un mediu de inovare de care avem nevoie pentru ca mai multe persoane să beneficieze de pe tratamente mai ieftine. Doamna Scaldemos, de asemenea, e uh, adevărat că trebuie să examinăm îngrijirile de sănătate de bază, cele esențiale. Aici să facem un schimb de cele mai bune practici și să găsim modele de îngrijiri de sănătate. Da, e vorba, până la urmă, de a dispune de informațiile de la fața locului și de a face schimb de informații. Uh, am luat notă de toate comentariile noastre și vă mulțumesc pentru tot ce ați spus în această dimineață. Președintele, mulțumesc. Văd că doamna Rule a venit. Dacă, că știu că și dumneavoastră conlucrați cu doamna McClarkin. Știu că sunt probleme cu deplasarea în dimineața asta și vă mulțumesc că ați sosit. Bun. Aveți uh, calendarul, dragi colegi. Doamna McClarkin sigur va examina amendamentele și din cauza calendarului nu vom mai avea ocazia de a discuta acest document până în ianuarie. Cred că trebuie să programăm o scurtă discuție ca să uh, vedem uh, amendamentele, să le discutăm, dar sunt convins că doamna Cartin se va reuni probabil la Strasburg cu raportorii din umbră ca să discute amendamentele. Mulțumesc și comisiei. Și acum trebuie să votăm. Asta e, prevăzut pentru ora 10, deci uh, facem o pauză ca toate grupurile politice sperăm să-și aducă contribuția, să sosească și vom începe la 10 cu votul.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

Uh, Doamnelor și domnilor, um, haideți să ne ocupăm locurile pentru a trece la cele două voturi pe care le avem în această dimineață. Uh, so good morning everybody. Uh... Bună dimineața așadar tuturor. Sunt mulțumit că în ciuda vremii am reușit să ne adunăm câțiva aici în această sală. Am avut o, un grup foarte select de ascultători la prezentarea raportului doamnei McClarkin, um, dar uh, doar pentru cei care n-au fost încă de dimineață, raportul va fi uh, prezentat și uh, adoptat în INCOM pe 10 ianuarie. Din păcate, la discuție n-au fost reprezentanți ai PPE, dar probabil se vor prezenta la amenamente. Vreau să vă spun care au fost deciziile reuniunii coordonatorilor de ieri în legătură cu următoarele rapoarte. Vom elabora mai multe avize nelegislative în ce privește raportul european privind banda largă, uh, un raport al grupului CR, apoi un raport, uh, aviz pentru un raport uh, privind dreptul contractual al PPE, un raport privind educația la trece la S și D, un alt uh, raport uh, va fi dat GUE. Um, Uniunea Europeană și protocolul privind măsuri de siguranță vamală uh, va fi raportul ALDE. Deci toți acești raportori pentru rapoartele menționate vor fi numiți în curând și sperăm că vom putea începe cu lucru pe uh, avizele uh, corespunzătoare cât de curând. Nu știu dacă știți, calendarul pentru directiva privind uh, drepturile uh, consumatorilor a fost extins uh, până în 26 ianuarie. Doamna Seiler va începe negocierile astăzi. Nu știu dacă este deja aici, dar um, coordonatorii au oferit un mandat să negocieze cu Consiliul în ce privește produsele din construcții, asta în urma unui vot din comisie la forumul privind uh, piața unică uh, din 2011, un proiect uh, foarte important și ambițios, mult mai ambițios decât proiectul pilot al nostru, va fi cu organizat cu participarea doamnei Greș și domnului Bușoi și, Bușoi și încă unui coleg, domnul von Hunstein. Um, va fi transmisă o notă formală și membrilor ca să se cunoască foarte bine că a fost decizia coordonatorilor. Și acum să trecem la voturi, vă rog. Doamna Weiss Gerber eh, ne-a, ne rugat să începem cu votul ei, eh, dacă se poate. Deci să votăm Uh, asupra rezultatului negocierilor tripartite. Aveți uh, distribuit în, uh, pe mesele noastre un, poziția, un document privind poziția finală a Consiliului care ne-a arătat disponibilitatea sa de a accepta punctul nostru de vedere. Um, cu aceasta dau cuvântul doamnei Vanskerber, uh, raportarea noastră, care a uh, lucrat foarte mult și dificil uh, de pe această temă. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succintă. Aș dori să spun în primul rând că um, odată cu acest raport pe care sperăm să-l prezentăm în plenară în decembrie, am realizat un mare pas înainte, sau cel puțin un pas înainte, în ceea ce privește renunțarea la, uh, la birocrație. Și acum ne dorim să trecem la uh, fapte. Există un punct, este vorba de tabelele de corelare care au reprezentat o ceartă permanentă între Parlament și uh, Consiliu. Și am vorbit despre acest lucru deja săptămâna trecută. Și aș dori să mulțumesc din inimă raportorilor din umbră pentru că în uh, cadrul uh, negocierilor cu Consiliul am putut să ne exprimăm atât de clar uh, poziția. Aș dori să mulțumesc și domnului președinte pentru că dânsul a abordat această temă la conferința președinților și la conferința președinților de comisii și am vor urma acum niște pași importanți, însă pentru pentru acest raport nu a fost posibil și acest lucru a fost deja amintit uh, deja săptămâna trecută, nu a fost posibil să ajungem la o formulare foarte uh, dură. Totuși, avem, am ajuns la o formulare care va obliga statele membre să creeze, să elaboreze aceste tabele de corelare și anul viitor vom trece, cred că, la măsuri și mai dure și, după părerea mea, este vorba de un uh, succes care se datorează în mare măsură Comisiei IMCO și um, doresc să uh, îmi exprim mulțumirea în sensul că uh, renunțăm la multe aspecte biro- birocratice prin acest uh, raport. Și m-aș bucura dacă colegii noștri vor fi uh, de acord cu cele Uh, cu cele realizate și prima lectură să sperăm că va, va avea loc în decembrie în plenară și este vorba de un uh, dosar tehnic uh, și va trebui să vedem cum ajunge la opoziția poziție Vă mulțumesc, doamnă Weisberger, spune domnul președinte. Aveți dreptate că a fost uh, vorba de o discuție lungă, mai ales în ceea ce privește tabelele de corolare. Însă, um, faptul că ne-am apucat de această muncă deja în mai se pare că ne-a ajutat să facem uh, progrese. Domnul Hanecuc este aici de la DJ Enterprise și nu știu dacă dorește să ia cuvântul acum. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Suntem uh, mulțumiți cu rezultatul final și îl respectăm și respectăm și hotărârile pe care le-a luat în uh, în decursul procesului de negociere și aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru cooperarea constructivă și aș dori să amintesc și uh, discuțiile constructive care au avut loc aici în cadrul acestei comisii. Așadar, doresc să mulțumesc și eu spun la domnul președinte. Încerc Aș dori să întreb pe domnul uh, comis, uh, reprezentant al comisiei, deoarece domnul Taiani a fost prezent aici în urmă cu două săptămâni care ne-a vorbit despre o nouă uh, propunere uh, pentru anul viitor și mă întreb dacă put, uh, există remarci din partea Comisiei. Da? Vom ține seama de, de cele stipulate în această declarație în cadrul procesului nostru de revizuire acesta va fi următorul uh, pas și vom uh, folosi aceeași uh, metodologie pentru în procesul care urmează de acum înainte. Okay, well let's uh, let's uh, so basically there's just one proposition before you then is to Așadar uh, propunerea mea ar fi să vedem dacă com- putem confirma rezultatul acestui uh, trialog. Cei care sunt pentru această poziție și trebuie să numărăm și nu vă pot cere să folosiți cartela de vot, deoarece nu v-am cerut acest lucru, să, să aduceți cu dumneavoastră. Okay. That's in Deci, 32 pentru, este cineva împotrivă? Se abține cineva? Așadar s-a adoptat în unanimitate cu 32 de voturi. Vă mulțumesc. Uh, so that will be. Um, um, uh, so we will make sure that that is. Um, Așadar. Uh, we'll make sure that that is uh, tabled for a. Uh, ne vom asigura că acest lucru, că vom propune, vom propune o dezbatere în uh, plenară și poate raportorii din umbră, dacă doresc să o felicită pe doamna raportor, să se asigure că vor uh, cere să ia cuvântul în plenară. Haideți să trecem la următorul punct. De pe ordinea de zi este vorba de avizul doamnei Weiler referitor la garantarea unor uh, evaluări de impact uh, independente. Știu că au existat discuții cu raportorii din umbră, așadar, doamna Valea, dacă doriți să luați cuvântul înainte de a vota. Da, voi fi foarte uh, succintă. Raportorii din umbră s-au mai întâlnit odată cu mine ieri seara și atunci am uh, formulat împreună un compromis, un amenamentul numărul 1, care sintetizează mai multe amendamente individuale într-o manieră, zic eu, foarte coerentă. În afară de verzi, am primit acceptul din partea tuturor grupurilor parlamentare că vor susține acest compromis. Cred că verzii uh, n-au, uh, nu și-au exprimat acordul din motive meteorologice și nu din altele. Uh, în încheiere v-aș mai spune doar atât că avem, a, avem aici un aviz care este susținut uh, de marea majoritate a uh, grupurilor care ține cont uh, de experiența noastră cu studiile de impact și care reflectă și uh, dorințele noastre privind viitorul acestor studii impact, care sperăm că vor fi avute în vedere și de Comisia Juridică. Mulțumesc, spune domnul președinte, să trecem la votul atunci. După cum am spus, uh, uh, nu pot să vă cer să vă folosiți cartele de vot pentru că nu v-am solicitat înainte acest lucru. Deci, alinatul 2A, care este unul nou, depus de Croațman, cine e pentru? Și va trebui să numărăm, spune domnul președinte. Deci votul va dura puțin mai mult. Um, those against. Cine este împotrivă? That's carried then. Se adoptă. 20 la 12. Trecem la amendamentul 3, împreună cu amendamentele orale. Cine e pentru? <coughs> Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 3 este caduc. A, numărul 4 de, al lui domnul Kreutzmann. Cine e pentru, cine împotrivă? Se respinge. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 6 împreună cu amendamentele orale din lista de vot. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 6 al domnului Crațme cade. Cine este în, favo în favoarea următorului amendament? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 9, domnul Kreutzmann, pentru? Împotrivă? Cred că se adoptă. Da, da, se adoptă foarte clar. Amendamentul 10. Kreutzmann. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 11. Tot al domnului Kreutzmann. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge foarte clar. Numărul 13 al domnului Kreutzmann. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 14. Al... Cine pentru? împotrivă, se adoptă. Și la 15, la 15, uh, cred că doamna Weiler urma să propună un mic amendament, pe care cred că vrea să-l citească acum. De fapt, este vorba de o duplicare în formulare. Deci, eu propun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 Se adoptă. Go to the citations. Citation one by Mr. Kreutzmann. Those in that falls. Oh right, because I, oh, because three was rejected. Okay. Și citațiile uh, cad. Și atunci uh, votul nostru pe ansamblu avizului. Cine pentru? Cred că este unanimitate în voturi, da. Da, nu e nimeni împotrivă, se adoptă cu unanimitate, chiar fără abțineri. Mulțumesc. And I think, um there is quite a lot of further work on this because uh, I think Mrs. Uh, Niebler is actually not going to vote. Cred că doamna Niebler uh, ne-a spus că nu vom vota până în martie, dar oricum o să urmărim evoluția dosarului până atunci. Acum vreau uh, să facem o mică pauză tehnică pentru aceia care vor să părăsească sala și nu vor să mai rămână în sală. Uh, și să trecem la un important uh, capitol de activitate nouă și anume uh, avem un raportor, domnul Panțeri, care ne va vorbi despre motoarele vehiculelor agricole și forestiere. Coordonatorii au fost de acord și se întreb pe președintele deci, în acord cu cele convenite la reuniunea coordonatorilor, Vom uh, începe dezbaterea cu o prezentare a studiului de impact din partea Comisiei Europene și voi da, voi da cuvântul, uh, voi da președinția acum uh, colegei mele Bernadette ca vicepreședintă și, și pentru că um, la 11 și un sfert voi Uh, filacese. Um, uh, restul uh, sesiunii va fi coordonat de Berdanet, dar eu mă retrag pentru a putea avea și eu o contribuție ca raportor din umbră. Mulțumesc. Să en anglais Oula Oh bon, nous allons continuer nos travaux. Je... Bine, haideți să continuăm reuniunea. Cred că tot, toată lumea a primit documentul care v-a fost distribuit. Astfel încât, uh, pentru a avea timpul să avem o dezbatere, voi da imediat cuvântul uh, reprezentantului Comisiei, care ne va prezenta documentul care v-a fost distribuit privitor la impactul acestor uh, vehicule de agricultură și silvicultură. Dau cuvântul domnului Giacomo Matino, dar e, sigur, prima dată să se așeze, să se facă comod, să-și deschidă microfonul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața, în primul rând. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru că dați ocazia uh, Comisiei Europene de a prezenta evaluarea de impact în legătură cu propunerea de lege pentru tractoare, pentru agricultură și silvicultură. E vorba de o legislație cadru și permiteți-mi înainte de a face această prezentare să vă reamintesc contextul general al propunerii noastre. După cum știți, unul din obiectivele Comisiei este acela de a avea o, de a aduce la zi și de a simplifica legislația Uniunii Europene privind aprobarea de tip. Am întreprins deja câteva măsuri încă din 2007 pentru autovehiculele de pasageri și în 2009 pentru legislația în ce privește uh, siguranța pasagerilor și acum ne ocupăm și a făcut deja o propunere. Deci ne ocupăm de alte două sectoare foarte importante. Unul, tractoare pentru agricultură și silvicultură, despre care discutăm în această dimineață. Și în această după-amiază voi face o nouă prezentare. Îmi va face mare plăcere să fiu aici și după-amiază ca să vă prezint evaluarea de impact pentru așa numitele autovehicule de uh, categorie L, motociclete și uh, altele asemenea. Vom vedea deși unele uh, prevederi specifice ar putea fi diferite, dar e important ca aceste două măsuri să fie puse într-un context mai larg și anume simplificarea uh, legislației pentru aprobarea de tip. Iar acum, cu ajutorul a câtorva diapozitive, aș dori pe scurt să vă prezint fondul acestei valori de impact și rezultatele acestuia. Așadar, în legislație, după cum am anticipat, noi ne ocupăm de aprobarea de tip la nivel european și e bine să vă reamintim că nu este vorba de o măsură nouă, ci legislația coexistă în anumite condiții cu legislația națională și aprobarea de tip națională dar are o valoare adăugată, și anume fabricanții care au produse aprobate și care au o aprobare de tip uh, UE pot să-și pună produsele pe piața uh, tuturor statelor din Uniunea Europeană. Deci este vorba de o singură procedură de aprobare cu ajutorul căreia pot să-și vândă produsele întreaga Europa. Asta nu e un lucru nou, însă în cazul tractoarelor pentru agricultură și silvicultură, exista un element critic și anume acoperirea acestei aprobări în uh, ce privește categoriile. Aici uh, ne aflăm în fața unui set larg de produse cu uh, utilizare diversificată, de la tractoarele folosite în curți și ogrăzi până la tractoarele de dimensiuni mari și mai, din ce în ce mai rapide, cu motoare puternice, care circulă inclusiv pe șosele la, cu viteze importante. Deci exista nevoia de a raționaliza sectorul și produsele uh, de, din acest sector ce se anticipează în acest uh, diapozitiv e că evaluarea de impact ne-a dus la concluzia că o aplicare obligatorie a unei aprobări de tip uh, pentru Uniunea Europeană nu este o soluție ideală pentru toate categoriile, însă uh, aceasta va fi modulată și va fi țintită pentru fiecare categorie de produse, pentru că în anumite cazuri, mai ales în ce privește Uh, IMM-urilor, IMM-urile care uh, fabrică produse la nivel local, regional, valoarea adăugată a unei asemenea aprobări tip UE uh, nu este totdeauna evidentă. De aceea, am, pri, am uh, recomandat să se păstreze și aprobarea la nivel național și în anumite cazuri dăm uh, dreptul de alegere a, pentru fabricant să aleagă ce uh, aprobare dorește el. În următorul diapozitiv, în anumite cazuri aprobarea de tip este opțională, după cum am spus, deși menționăm a, a, aprobări individuale pentru vehicule, hmm care sunt vehicule speciale, nu recomandăm o uh, aprobare UE pentru aceste vehicule individuale. Următorul diapozitiv. După cum am anticipat deja, ce noi dorim să ne ocupăm de o simplificare a structurii. Ce avem noi la ora actuală? Avem o directivă cadru care datează din 2003. Mai avem și 24 uh, de directive specifice de implementare cu multe amendamente pentru adaptarea la uh, progresul tehnic. Sigur că asta e o povară suplimentară, în primul rând, pentru autoritățile naționale, pentru statele membre, că ele trebuie să transpună aceste directive în dreptul național și să o pună în aplicare în mod corect. Și unele din probleme, una din problemele deja menționate e faptul că actualul cadru este destul de limitat în ce privește acoperirea uh, aprobării de tip, astfel încât am examinat cu atenție modul în care putem extinde această uh, aprobare la alte tipuri de tractoare, inclusiv trailere și alt echipament, uh, alte echipamente care poate, pot fi atașate tractorului, remorci și așa mai departe. Și uh, un lucru care nu figurează ca atare în textul pe care îl aveți în față, e vorba de aducerea la zi a măsurilor legate de protecția muncii cu tractoarele, frâne și așa mai departe, și apoi, de asemenea, alte aspecte legate de uh, protecția mediului. Uh, Evaluarea de impact a fost efectuată mm, acum câteva vreme. Aș dori să subliniez faptul că a fost efectuată și a fost făcută o propunere înainte intrarea în vigoare, de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și evaluarea a fost efectuată în 2008-2009 după consultări publice care au avut loc la mijlocul anului 2008 jumătatea lui 2008 și evaluarea de impact și consultarea publică s-au ocupat de principalii piloni, ca să spun așa, de principalele probleme care trebuiau rezolvate. Era vorba de simplificare, de o mai bună reglementare, de faptul că noi acum propunem un regulament pentru aprobarea de tip și nu o directivă cu măsuri de punere în aplicare, deci o adoptare pe capitole, o, o, apoi completarea pieței unice, deci ce fel de acoperire să existe pentru această aprobare de tip UE, pentru că este o categorie foarte diversificată și unde anume este nevoie de această aprobare UE, unde trebuie să fie obligatorie, unde trebuie să fie opțională unde trebuie să existe aprobări la nivel național care să fie, rămână așa cum sunt. Următorul diapozitiv. Aș dori să subliniez faptul că dacă pot anticipa unele din problemele uh, cu care ne confruntăm și măsurile pe care le avem pentru categoria de vehicule de tip L, deci uh, uh, motociclete, motorete, la acest moment nu am dorit să facem schimbări majore în cerințele tehnice, deși știm deja, putem anticipa că în unele domenii, cum ar fi frânele, după cum am mai spus, uh, vor fi, va fi nevoie de o aducere la zi. Dar uh, de asta ne putem ocupa mai bine, credem noi, <clears throat> în cadrul măsurilor de punere în aplicare a alt, altor legi. Nu schimbăm noi foarte mult cu cerințele tehnice pentru că rezultatul evaluării de impact a fost că actorii implicați, statele membre, reprezentanții industriei, consumatorii, sunt în general satisfăcuți cu mm, legislația, cu normele actuale. Și acestea trebuie doar aduse la zi. Parte pe scurt Pot acum să vă prezint următorul set de diapozitive ca să nu pierdem vremea. Nu vreau să intru în detalii. Acum, e vorba de structura juridică pe care am menționat-o. Concluzia evaluării de impact a fost că, într-adevăr, ar fi bine să avem un regulament care să înlocuiască directiva cadru actuală deci un regulament principal cu 3-4 blocuri pentru acte de uh, implementare și delegare care se ocupe de principalele probleme, siguranța, protecția mediului, măsuri administrative. Um, Următorul diapozitiv. Reacția, reacțiile în urma evaluării de impact au fost, și asta, asta este o tendință comună în legislația pentru aprobarea de tip, e că e mai bine să ne referim la standarde tehnice internaționale dacă le avem la dispoziție, dacă, dacă acestea există și dacă sunt compatibile cu nivelul înalt de protecția mediului și al siguranței pe care îl dorim, și contrar față de ce ne imaginam noi la început, evaluarea de impact ne-a făcut să tragem concluzia că un, o aprobare de tip obligatorie și uh, generală nu este eficientă pentru toate categoriile, mai ales pentru categoriile T4, T5 și așa mai departe. <clears throat> deși sigur că o raționalizare pentru toate categoriile este necesară. După cum am mai spus, da, cred că putem vedea foarte pe scurt următorul diapozitiv. E problema unei abordări uh, pe capitole, care este foarte importantă. Da, sigur că nu e asta în prima propunere în acest sens. Și sigur că sunteți familiarizați cu problemele uh, acestea care se nasc pentru, într-o astfel de abordare. Concluzia din punctul de vedere al Comisiei este că utilizarea unui regulament împreună cu un set limitat de măsuri de punere în aplicare ar fi soluția cea mai rațională și mai eficientă și este pe linie cu celelalte abordare noastre în, general, în legătură cu aprobarea de tip. Și acum, dacă Putem trece la următoarele diapozitive. Mulțumesc. Iată aici, în ce privește actele de delegație, avem uh, regulamentul de codecizie, care face subiectul propunerii. Și în ce privește uh, actele de punere în aplicare, ideea este de a include specificațiile tehnice și cerințele administrative armonizate, cum ar fi proceduri de teste, formulare pentru această aprobare tip care trebuie armonizate în întreaga Uniune Europeană. E bine de uh, știut că trebuie să separăm actele de delegație conform articolului 290 de actele de punere în aplicare, articolul 291. De aceea, în propunerea noastră, am inclus prevederi care permit Comisiei să adopte acest tip de acte când e nevoie. Următorul diapozitiv. Ce e important aici e ca legislația luată în codecizie să definească, să limiteze foarte clar cerințele care vor figura în actele de punere în aplicare și de delegații. Da, bine, e superflu să vă reamintesc asta aici. Dar când adoptăm o, o, o astfel de abordare pe capitole, e foarte important ca încă de la început să definim foarte bine aceste elemente pe care le-am menționat. Următorul diapozitiv. Acum, adaptarea la progresul tehnic. Asta sigur că e o provocare, nu numai pentru tractoare, dar și pentru alte autovehicule. Și o adoptare pe capitole va contribui și ea la o adaptare mai rapidă la progresul tehnic. Și, după cum spuneam, avem aici niște regulamente și standarde tehnice internaționale de la OECD, OCDE, ISO, standarde ISO și instituțiile uh, europene. Deci E o bună ocazie de a raționaliza această abordare și de a ne asigura că oricând este posibil, sigur, în conformitate cu una din principalele concluzii ale grupului la nivel înalt, CAR, 21, CAR 21, primul grup la nivel înalt, care a făcut alegerile strategice în legislația privitoare la sectorul autovehiculelor deci când avem aceste standarde internaționale care sunt uh, pe linie, în linie cu obiectivele noastre, acestea trebuie să fie uh, cele conform căr- cărora ne ghidăm. Apoi, propunerea conform acestei abordări pe capitole, e de avea un număr de acte delegate în blocuri, lucru deja menționat, unul pentru aspectele legate de siguranța rutieră, uh, siguranța, uh, protecția muncii, protecția mediului și actul de implementare care conține cerințele administrative. Ideea, dar și provocarea e să uh, încheiem setul de legislații, de legi cu o dată de aplicație care este o dată comună pentru toate categoriile și anume 1 ianuarie 2014. Bine, domnule președinte și stimați membri ai Comisiei, cred că nu voi mai intra în detalii. Sigur că dacă vreți uh, detalii, eu vi le pot oferi, dar ca să nu pierdem vreme, cred că mă pot opri aici. Pentru că sunt diverse elemente care figurează aici în document după cum am mai spus, nu mai intrăm în detalii și nu stabilim noi cerințe, dar e important ca această, uh, această propunere să conțină elementele de bază care să se ocupe în mod uh, eficient de toate aspectele și profit de ocazie ca să vă reamintesc că probabil că mai mult decât alte autovehicule, sectorul tractoarelor în, pentru agricultură și silvicultură suferă din cauza unei abordări diversificate și cam la întâmplare, așa, în legătură cu legislația aplicabilă. Așadar, avem nevoie și recomandăm hotărât abordarea propusă aici cu acest regulament principal și actele de implementare necesare, pentru că suntem convinși că asta va duce mai multă raționalizare a sectorului și va evita suprapunerea cu alte legi. Poate vă reamintiți, sau vă amintiți, că există și problema asta a suprapunerii cu legislația privind echipamentele. Am întreprins măsuri pentru raționalizare Și această propunere întrunește toate cerințele care credem noi că sunt esențiale, așa încât considerăm că și tractoarele pot fi excluse din domeniul de aplicare al directivei privind echipamentele și mașinile unelte, astfel încât actorii implicați, statele membre, autoritățile naționale și fabricanții să fie mulțumiți și o raționalizare în plus o abordare unică cu aprobarea de tip și regulamentul pentru aceasta și măsurile sale de eh, punere în aplicare. În aplicare. Mulțumesc pentru atenție. Merci, Monsieur Patino. Mulțumesc pentru această prezentare care sigur nu este exhaustivă pentru că nu avem timp la dispoziție, dar totuși ne, ne-a oferit un, o imagine completă. Poate sigur că mai sunt detalii importante pe care nu le-ați menționat dar cred că raportorul nostru, domnul Panzeri, ne va oferi și el avizul domniei sale, foarte competent, sigur, pentru că a lucrat din greu pe dosarul ăsta, deci îi dau cuvântul lui Antonio și apoi raportorul din umbră. V-aș propune, pentru că domnul Manders a trebuit să plece, să schimbăm puțin ordinea în care vom da cuvântul. Deci, în primul rând, vom da cuvântul PPE, apoi verzilor, apoi CR, GUE și apoi dacă domnul Manders va fi sosit, îi vom da și lui cuvântul. Dar în primul rând ai cuvântul domnul Panzeri. Mulțumesc. Hai să spunem că munca noastră e încă în curs de desfășurare, dar vom putea face o examinare în detaliu sau și mai în detaliu, dar în momentul ăsta eu pot să vă spun că eu cred că e util să uh, discutăm întreaga propunere, pentru că toate măsurile care duc spre o armonizare a pieței interne, în acest caz e vorba de omologare a acestor tipuri de autovehicule, e o tendință generală și e util ca Parlamentul European și toată Europa să o examineze ca să-și atingă obiectivele și e important să avem o propunere care să își dorească modernizarea, simplificarea și completarea tabloului general, cadrului general, cu un cadru juridic mai unitar. Așadar, eu cred că documentul trebuie susținut. Și pe baza celor auzite, cred că trebuie poate mai multe clarificări din partea Comisiei ca să avem o abordare cât mai comună posibil, cât mai consensuală. Și mă refer la faptul că opțiunea unui regulament general plus regulamente sectoriale în legătură cu standardele internaționale uh, ne pune în fața problemei de punerii în aplicare a acestei aduceri la zi și a aplicării standardelor. Și aș întreba dacă Comisia crede că această uh, uh, punere în aplicare poate să se facă automat sau cu controlul Comisiei. Și dacă vor fi regulamente de sector și cu acte delegate și aplicarea standardelor internaționale, e bine de înțeles care e rolul și cum poate interveni Parlamentul European. Pentru că noi încă nu înțelegem exact cum stau lucrurile și nu știm exact ce rol poate juca Parlamentul European, ce, ce, cum poate el interveni aici. Mai există și tema mm, completării pieței uh, interne și domeniului de aplicare și există, cred eu, necesitatea de a proteja accesul IMM-urilor mai ales pe piața internă și pe mm, piața supranațională fără nicio discriminare cu stimularea competitivității acestora mai ales pentru a crea și a menține locuri de muncă. Pentru că problema asta a omologării nu poate fi izolată de impactul general pe care îl are, inclusiv din punct de vedere al mediului, al siguranței, dar și al posibilității de a crea sau de a, păstra, de a păstra locuri de muncă. Și nu s-a spus destul în nu s-a spus destul în ce privește extinderea domeniului domeniul de aplicare a toate categoriile de vehicule în ce privește îmbunătățirea siguranței rutiere și uh, a protecției muncii. Și aici cred că e necesar să mai uh, analizăm mai în detaliu situația. Și mai apoi aș dori să întreb dacă există <clears throat> diferențe de opinii în ce privește uh, diferiții operatori sau actorii interesați. Dacă avem aici o dezbatere lină, sau dacă există mai multe opțiuni diferite care au fost propuse de diversi operatori din domeniu. Aici avem un punct critic, în evaluarea de impact nu explică foarte clar toate schimbările care au fost aduse la uh, cadrul uh, juridic și eu cred că Comisia ar trebui să explice mai bine conținutul documentului și al actelor de delegație și de implementare, mai ales dacă deja există etape unde să existe discuții în comun. M-aș opri aici, astea sunt primele observații eh, pe care le aduc propunerii Comisiei. Președinte, mulțumesc, Antonio scuzați-mă, mai fac o modificare, cred că doamna Solie nu o să se opună, pentru că raportorul nostru din umbră și președintele Malcolm trebuie să plece. Îi voi da, în primul rând, cuvântul domniei Saleș, ca apoi să poată să plece. Mulțumesc. Thank you very much. I hope... Vă mulțumesc foarte mult. Sper că raportorii din umbră nu se supără că eu voi vorbi primul am fost raportorul uh, în această comisie pentru directiva echivalentă în ceea ce privește omologarea de tip a autoturismelor. Și este vorba de aceeași uh, strategie cu o directivă cadru cu anexele respect, respective. Și acum trebuie să vedem care va fi uh, procesul comitologic. Și cred că, trebuie este, cred că este foarte important să subliniem faptul că este un mod foarte eficient de a aborda, însă va fi acceptabil doar în uh, măsura în care ne asigurăm că aspectele acoperite de comitologie, care, așa cum a spus domnul uh, Panseri, sunt foarte importante, mai ales în ceea ce privește um, securitatea rutieră și uh, protecția mediului înconjurător, aceste aspecte trebuie să fie acoperite în acest proces de comitologie. Uh, și aș dori să mă refer la anumite aspecte care au apărut deja în cadrul directivei uh, referitoare la omologarea de tip autoturismelor. Deci îmi pare rău că trebuie să plec, însă în scurt timp va trebui să vorbesc în uh, Comisia uh, Regii. Și îmi pare rău că nu pot să vorbesc și despre punerea în aplicare a directivei pentru servicii. În ceea ce privește anumite aspectele acestor propuneri, primul punct la care doresc să mă uh, refer se leagă de funcționarea pieței interne. Lucru care ne diferențiază pe noi uh, și așa cum a spus domnul comisar, este într-adevăr vorba de faptul că este un, un uh, domeniu foarte complex. Există foarte multe IMM-uri care uh, au uh, echipamente foarte specifice și uh, există și echipamente cum sunt uh, trailerele care au anumite cerințe uh, specifice și cred că, într-adevăr, uh, autorizările naționale ar fi adecvate. Pe de altă parte, aș dori să existe o confirmare în sensul că pentru um, echipamente unde nu există, să existe o, o recunoaștere um, reciprocă. Uh, de există, există, de exemplu, echipamente de tipul T3, 40, T3, 3, 4 și 5, unde avem nevoie de o recunoaștere reciprocă, care ar trebui să fie testată local la standarde europene și să poată intra pe, pia- pe piață fără inspecții suplimentare. Și aș dori să uh, primesc confirmarea dacă așa s-a întâmplat, deoarece mi se pare că este un aspect foarte important. Și dacă nu este așa, uh, atunci uh, cred că ar trebui să introducem niște prevederi din acest punct de vedere. Un alt punct care știu că a fost uh, problematic în uh, directiva referitoare la echipament este vorba de echipament care circulă pe străzi. Există diferențe foarte mari între statele membre în ceea ce privește cerințele echipamentului pentru tractoare când acestea circulă pe șosele publice și aș dori confirmarea că, ne, că vom renunța la anumite din aceste cerințe care sunt foarte diferite în ceea ce privește îmbunătățirea siguranței uh, rutiere. Există standarde diferite în ceea ce privește uh, autoturismele care circulă pe șosele. Următorul punct se referă la perioada de după vânzare și la uh, piesele de schimb. E bine, una din zonele în, în care Comisia aceasta a schimbat uh, foarte mult propunerea Comisiei se referă la plasarea pe piață a pieselor de schimb care au un, uh, o influență foarte mare asupra performanțelor tehnice și de emisii de dioxid de carbon acestor echipamente. Și acest lucru trebuie să se aplice și uh, tractoarelor, cred că. Și am examinat propunerea uh, detaliată și doresc să mă asigur că Comisia se ocupă de acest uh, aspect specific și nu am văzut nicio referire specifică în uh, evaluarea de impact și cred că este foarte bine pentru uh, politica publică să ne ocupăm de aceste aspecte legate de mediul înconjurător și este bine să deschidem piața pentru piesele de schimb, deoarece există uneori uh, dificultăți de a intra pe această piață. Ultimul punct se referă la, un, la accesul la informații tehnice. Așa cum uh, este situația acum, cred că a avut loc o preluare a prevederilor din directiva referitoare la omologarea de tip a autoturismelor și este vorba de fapt de uh, prevederile uh, impuse de comisia noastră legate de emisiile acestor uh, autovehicule. Și acolo vorbeam de condiții specifice referitoare la distribuirea acestor autoturisme. E bine, timp de mulți ani, tractoarele au fost distribuite în cadrul unui regim total diferit. Și toți cei care uh, au autorizație de reparare pot repara aceste tractoare și nu am văzut uh, în analiza de impact nimic care să se refere să se referă la potențialul impact al acestui lucru. Din, uh, din punctul meu de vedere, există um, aspecte clare legate de uh, competiție și de acces și cred că ar trebui să ca, noua, ca nou regulament să țină seama de aceste uh, lucruri. Și în analiza noastră de impact nu se spune dacă există un interes de uh, politică publică referitor la uh, aceste cerințe legate de cei care uh, efectuează reparații. Cred că avem echipamente foarte um, complicate și acest lucru nu a fost valabil în cazul autoturismelor și mi se pare că în acest caz specific nu cred că Comisia ne-a demonstrat nevoia de a schimba situația actuală, deoarece nu există nicio restricție de intrare în, pe piața de reparare a uh, tractoarelor. Așadar, există deja un control în ceea ce privește um, um, informațiile necesare, dacă înțelegeți în ce direcție doresc să merg. și poate aș dori să vă întreb să ne trimiteți o notă în care să ne clarificați de ce acest aspect nu a fost uh, implicat și de ce ați uh, apelat la această modificare. Poate ne va uh, mulțumi răspunsul dumneavoastră, însă, după părerea mea, nu, nu a fost bine că am preluat pur și simplu lucrurile din directiva referitoare la autoturisme în această nouă directivă însă cred că este o directivă foarte importantă. Merci. Mulțumesc. Acum voi da cuvântul raportorilor din umbră, doamna Catherine Soulier, care ocupă această funcție. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Sulie, din partea PP. În primul rând doresc să mulțumesc Comisiei Europene pentru studiul său de impact care ne lămurește în legătură cu opțiunile legislative la care s-au gândit și este un document foarte clar și demonstrează voința Comisiei de a <clears throat> merge spre o simplificare. Cred că trebuie să subliniem asta, toți dorim simplificare, armonizare, deci când se poate, e bine de subliniat acest lucru. Simplificare pentru administrațiile naționale, o limitare a costurilor de punere în aplicare, și pentru societăți comerciale, mai ales pentru IMM-uri, o reducere a cheltuielor de adaptare, se evită suprapunerile și așa mai departe. O mică întrebare în legătură cu calendarul care a fost ales. Oare era urgent uh, să adoptăm acest cadru legislativ al omologării tractoarelor? Pentru că există o directivă din 2003 care a intrat în vigoare foarte recent Intrarea în vigoare era iulie 2015 pentru noile tipuri de vehicule și iulie 2009 pentru toate celelalte vehicule. Deci e foarte recent. Cred că dacă suntem optimiști, putem vorbi de o ieșire din criză. Dacă suntem mai pesimiști, spunem că suntem încă în situație de criză. Deci povara administrativă și financiară ă, care poate fi adusă de adaptarea la anumite măsuri, poate nu este oportună în acest moment. În al doilea rând, între 2011 și 2015 recepția tuturor noilor tipuri de vehicule va trebui renoită de două ori cu trecerea la noi faze ale directivei privind emisiile de uh, gaze toxice și particule și deci intrarea în vigoare a unui nou cadru legislativ în 2014 ar trebui probabil să creeze anumită instabilitate juridică sau mai sau o situație de neclaritate. Uh, dacă ne poate explica Comisia alegerea sa în legătură cu calendarul. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Comisia va răspunde în curând. Dar în primul rând dau cuvântul acum doamnei Rule, dar nu se pare că nu dorește să ia cuvântul. Atunci domnul Manders, care n-a sosit încă. Bine, atunci domnul Schwab. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mai întâi aș vrea să felicit Comisia pentru faptul că după patru ani de la promisiunea comisarului Verheugen eh, de a face o propunere în acest sens, acum eh, putem lua la cunoștință această propunere. În al doilea rând, mă alătur eh, antevorbitorului meu și doamnei raportor din umbră. Nu mi este încă foarte clar temeiul Uh, în baza căreia uh, în articolele 44 și următoarele um, uh, Comisia dorește să reglementeze omologarea de tip pentru tractoare și alte vehicule similare pentru că știm că punerea de în aplicare în domeniul tractoarelor, și asta rezultă și din anexă, este extrem de diferită față de omologarea de tip și reparațiile care se operează la alte categorii de autovehicule. Deci pe mine m-ar interesa să aflu uh, cum uh, intenționează Comisia să aplice, respectiv să transfere reglementările existente în domeniul autovehiculelor și autoturismelor pe această categorie specială a tractoarelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc dacă mai vrea cineva să ia cuvântul din colegii care nu sunt raportori de număr. Nu, se pare că nimeni. Bine. Atunci, domnul Matino din partea Comisiei. Iată, vi s-au adresat multe întrebări. Poate încerca să răspundeți la toate, că v-am fi recunoscut. Vă mulțumesc mult. Merci, uh, thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului și celorlalți deputați pentru uh, comentariile lor extrem de pertinente. Am luat notă de acestea și voi încerca să răspund uh, cât se poate de bine la aceste observații. În ce privește uh, această abordare diferențiată și uh, trimiterile la standardele internaționale, cred că acest aspect uh, merită atenția noastră specială, nu doar pentru că am acumulat recent uh, experiențe similare și cu alte vehicule cu motor, cum ar fi autoturismele, dar pentru că trebuie să ținem cont și de specificul sector, sectorului agricol și respectiv forestier. reglementările și standardele internaționale uh, sunt mai uh, diversificate decât uh, pentru alte vehicule. În sistemul Națiunilor Unite există deja un sistem diversificat, dar care nu se aplică la noi în, în cazul tractoarelor. Avem și unele coduri OCDE, avem și alte standarde europene. Și tocmai de aceea Ehm, situația este una destul de vastă. Ehm, în ce privește această ehm, abordare diferențiată privind inclusiv implementarea prin acte delegate sau acte legislative, această abordare este suficient de flexibilă, este adecvată pentru a exercita un uh, control asupra actelor uh, propuse de comisie. Pe de altă parte, să nu uităm faptul că uh, atunci când facem trimitere la nivelul internațional, mă refer aici în special la cadrul de reglementare al Națiunilor Unite, trebuie ca înainte de uh, aderare la uh, UNEC să Uh, obținem din partea statelor membre un mandat în acest sens. Acest mandat uh, vine în plus față de controlul pe care îl exercităm deja prin comitologie. Este vorba de uh, controle și garanții uh, suficiente pentru a putea uh, aplica într-adevăr standardele eh, internaționale. În ce privește standardele eh, internaționale eh, existente, eu cred că avem nevoie de aceste standarde, chiar dacă ele reprezintă în același timp și o provocare pentru noi. Sectorul a suferit deja suficient din, de pe urma suprapunerii reglementărilor cu uh, legislațiile din alte domenii, din alte sectoare. Uh, cel mai bun exemplu este suprapunerea cu directiva privind utilajele. Domnul Schwab ne-a reamintit încă o dată de poziția sa și ne-a reamintit și de măsurile pe care Comisia, alături de alte eh, instituții, eh, au încercat să, eh, să facă ceva în acest sens. În sfârșit, într-adevăr, cu nu prea mult uh, timp în urmă am reușit să uh, inventariem aceste standarde diferite și să uh, alegem din rândul acestora cele mai bune referințe tehnice care până la urmă ne vor permite să să ne atingem obiectivele legislative ambițioase. În concluzie, aș spune că este important într-adevăr să vedem care sunt uh, referințele și uh, uh, existente în legislație și ce reprezintă mai degrabă o provocare pentru acest sector decât o șansă. Deci trebuie să ne inspirăm din actele legislative care vizează, de exemplu, motocicletele și autoturismele. În același timp trebuie să facem disponibile standarde care să răspundă nevoilor acestui sector. doamna Sulie a arătat și care este povara administrativă care cade pe umerii IMM-urilor. Concluzia studiului nostru de impact arată că pentru anumite categorii de produse există, să zicem așa, numitori comuni Uh, există categorii de utilaje interschimbabile, de uh, alte uh, echipamente ce pot fi produse, dar și utilizate pe, de către IMM-uri pe piață regională și națională. Deci, um, credem că într-o măsură limitată omologarea de tip european ar um, crește puțin uh, cheltuielile. În același timp, această omologare de tip european ar permite să avem o abordare, să zicem, opțională, uh, posibilitatea să se creeze posibilitatea, cu alte cuvinte, pentru uh, producător ca dincolo de omologarea de tip național să existe și o omologare de tip um, europeană. Sigur că omologarea de tip național poate fi diferită de cea um, uh, europeană. În ce privește uh, uh, observația domnului Harbour uh, privind recunoașterea reciprocă. Aici uh, ne confruntăm cu provocări care există și în cazul altor uh, uh produc, produse, de exemplu la autoturisme, la motociclete. Și anume, recunoașterea omologărilor de tip naționale este o provocare. Este o provocare pentru că cerințele pentru aceste omologări sunt diferite. Deci, ă, ă, prevederile orizontale ale ă, tratatului ne pot fi de ajutor, însă nu sunt în măsură să vă confirm astăzi că aceste omologări de tip naționale pot fi recunoscute formal de autoritățile naționale ale unui alt stat membru. Asta nu doar pentru că uneori nu corespund omologările de tip, dar și pentru că cerințele uh, pentru aceeași categorie pot fi diferite în, de la stat membru la stat membru. Abordarea pe care o propunem noi în, în, în documentul nostru este o abordare prudentă, dacă îmi permiteți. Sigur că argumentul uh, costurilor este important, în special mă refer la costurile pentru IMM-uri. Dar dacă vreți să uh, uh, extrapolăm avantajele Uh, această, acestei omologări, atunci sigur că um, putem spune într-o uh, concluzie că omologarea de tip european este până la urmă un avantaj. Numai că pentru anumite categorii și subcategorii de vehicule nu este soluția ideală. Tocmai de aceea am uh, propus uh, o abordare opțională pentru ca producătorii să aibă această uh, flexibilitate să, să poată alege între diferitele variante. În ce privește remarcile foarte pertinente privind costurile globale și rolul IMM-urilor, aș răspunde în termeni foarte generali și probabil uh, după amiaza vom uh, reveni la motociclete și mai concret. Deci, tocmai acesta este motivul pentru care am, uh, am păstrat modificările tehnice în cazul tractoarelor la un nivel minim. Deci suntem conștienți că în anumite uh, sectoare este nevoie de revizuirea standardelor tehnice, dar acestea trebuie, aceste modificări trebuie să fie făcute în așa fel încât să poată fi uh, suportabile pentru uh, beneficiarii acestor cereri până la urmă. Cerințe. Cer scuze. Deci, acesta este, acesta este raționamentul pentru care uh, Uh, care a stat la baza a operării acestor modificări doar minime pe uh, setul de cerințe tehnice uh, pe care am operat. Unele dintre aceste modificări sunt deja în curs de desfășurare și în ce privește, de exemplu, siguranța rutieră. De exemplu, au fost uh, pregătite și elaborate deja unele modificări pentru uh, uh, sectorul sistemelor de frânare. Este ceva ce se desfășoară, s-a desfășurat în constant în ultimii 10 ani. Și pentru a putea prioritiza această propunere și, și alte propuneri care sunt destinate acestui sector, am am uh, încercat să finalizăm, să aducem cât se aproape de, câte aproape de finalizare acest uh, dosar, însă deocamdată nu ne-am pronunțat definitiv, tocmai pentru a avea suficient timp pentru a evalua uh, impactul acestor elemente legislative deosebite. În, în ce privește sistemele de frânare, de exemplu, știm că unele state membre au probleme cu uh, acele sisteme de frânare care uh, sunt uh, montate în, uh, uh la uh, tractoarele uh, care circulă inclusiv pe șoselele publice cu viteze mari. Deci, iată mm, care este situația cu acest exemplu al uh, sistemelor de frânare. Să nu uităm nici faptul că domeniul de aplicare a acestei uh, legislații uh, trebuie încă aplicat. Până atunci uh, vom păstra diferite reglementări privind siguranța rutieră, reglementări care sunt de competența autorităților naționale. Însă vom avea avantajul că vom avea un set de referințe, de elemente de referință comun. Deci atunci când uh, statele membre vor dori să-și uh, alinieze la standardele actuale uh, legislația privind siguranța rutieră, vor avea un set de elemente de referință care va fi comun tuturor statelor membre. Um, de aceea cred că există posibilitatea de a avea un impact semnificativ asupra siguranței rutiere în, în siguranței rutiere. Ehm, impactul nu va fi unul direct, dar eh, aceste referințe comune, elemente de referință comună, vor putea să eh, fie utilizate și exploatate de către autoritățile de reglementare naționale când acestea vor dori să eh, își modernizeze legislația. În ce privește tractoarele uh, agricole și de uz forestier care circulă pe șosele publice, uh, într-adevăr, în eh, modern, suntem în curs de modernizare a standardelor. Uh, uh, examinăm și directiva privind utilajele și alte cerințe privind siguranța rutieră. Deci încercăm să raționalizăm în ansamblu Uh, acest uh, complex de teme și încerc, încercăm să excludem anumite um, uh, probleme care sunt deja acoperite de directiva privind utilajele. În ce privește calendarul, punerea pe uh, piață, plasarea pe piața uh, pie, pieselor de schimb și uh, punerea la dispoziție a informațiilor de, uh, privind întreținerea. Ei, în ce privește piesele de schimb, aș vrea să uh, evidențiez că această propunere uh, este uh, în cea mai mare parte în conformitate cu uh, directiva 2746 și, practic, putem să ne asigurăm că în privința pieselor de schimb vom propune un set de propuneri cât se poate de robuste. În ce privește informațiile privind întreținerea? Prevederile în sine nu au fost conținute în Uh, studiul de impact. Studiul de impact uh, a fost uh, elaborat în 2009. Adică în 2008-2009, se corectează vorbitarul. Um, însă, am ținut cont de evoluția acestui dosar pentru a aborda aceste elemente de informații privind întreținerea și în uh, uh, propunerea noastră. Deci uh, facem aceste demersuri în cunoștință de cauză, ținând cont de faptul că tractoarele nu sunt autoturisme, tractoarele nu sunt motociclete. Um, Așadar, Uh, în ce privește aceste prevederi legate de informațiile uh, în legătură cu întreținerea, cred că situația este echilibrată. Există un, trebuie să existe un echilibru între coerența uh, uh, cu, cu omologare de tip a autoturismelor, autoutilitarelor ușoare, autobuzelor, autocarelor, motocicletelor și așa mai departe și, pe de altă parte, specific, specificitatea acestui sector. Mă gândesc Am avut consultări cu diferiți um, factori implicați, am avut consultări interne cu celelalte servicii ale Comisiei, în special cu Digi Competition și um, din rândul um, părților pe care le-am uh, consultat, um, face plăcere să evidențiez Domnule eh, Harbour, așa cum eh, ne-ați eh, cerut, anumite părți ehm, interesate și aș vrea să spun că în ce privește distribuția și reparația tractoarelor, situația nu este tocmai uh, uh, analogă cu cea de la autoturisme. Deci, uh, din cauza complexității lor, uh, uh, din cauza faptului că tot mai multe echipamente electronice sunt montate pe tractoare, acestea Um, uh, fac ca și posibilitățile uh, de reparație și întreținere a uh, tractoarelor să fie mai limitate, oricum mult mai limitate decât în cazul autoturismelor. Însă, și acest lucru este și el din, din analiza noastră, există situații în care apar contracte exclusive de întreținere dar există și ateliere care sunt în măsură, ateliere specializate care sunt în măsură să repare mai multe uh, tipuri și mărci de tractoare. Noi dorim ca acestea să uh, poată obține informația esențială, oarecum limitată, evident, dar esențială pentru a putea să uh, efectueze aceste reparații extrem de complexe pe tractoare. De aceea ne-am bucurat dacă am, am putea clarifica acest uh, punct uh, printr-o notă uh, adițională în propunerea noastră. Știu că în studiul nostru de impact această ultimă problemă nu a fost n-a fost abordată, dar uh, încercăm să o facem printr-o notă suplimentară. În ceea ce privește calendarul, uh, propunerea a avut uh, două, a mers pe două drumuri. O idee a fost uh, exprimată deja în evaluarea de impact și se prevede acolo suficient timp pentru ca actorii să se adapteze la noile cerințe ținând uh, seama de ceea ce am spus deja la începutul primei afirmații. Nu ne dorim să există modificări foarte mari în ceea ce privește cerințele tehnice și cred că din acest punct de vedere calendarul pe care l-am propus este suficient. Și am uh, analizat aceste lucruri și din perspectiva celorlalte legislații referitoare la emisii și după părerea noastră, dacă Uh, privim sectorul tractoarelor în mod larg, împreună cu alte propuneri uh, înaintate de către Comisie și care afectează acest sector și mă refer aici la propunerea flexibilității uh, emisiilor și o altă propunere care va veni în viitor și probabil știți și dumneavoastră despre această propunere și așteptați această propunere. Este vorba de sectorul noilor tractoare și după părerea noastră, calendarul general este unul coerent și proporțional, care ține seama de cerințele legislative și de actualizarea omologării de tip de care avem nevoie peste tot în Uniunea Europeană. În ceea ce privește măsurile de pune în aplicare și actele delegate, este clar că obiectivul este ca în momentul uh, în care această propunere pe care o analizăm sau începem să o analizăm astăzi va intra în vigoare, va trebui să avem în, acest, în acel moment măsuri de punere în aplicare care să funcționeze. Va trebui să avem diferite blocuri de măsuri de punere în aplicare și de acte delegate care deja să funcționeze și cred că aceasta este um, ceea ce consider eu că este provocarea cu care se va confrunta Comisia, dar și alte instituții de a um, încheia uh, finalizarea actelor de punere în aplicare. După cum am spus, uh, în ceea ce privește tractoarele, acest lucru este ușurat și îmi pare rău că trebuie să repet acest concept, însă este ușurat de de, cu excepția frânelor, de faptul că nu ne vom atinge în mod foarte larg de cerințele um, tehnice și ne putem baza um, în mod foarte larg pe abordarea pe capitole la care, pe, pe care am avut-o și în alte abordări legislative, mai ales în ceea ce privește măsurile administrative. Așadar, suntem convinși că calendarul pe care l-am propus este unul uh, adecvat. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Merci, monsieur Matino. Mulțumesc pentru toate aceste precizări care sunt importante pentru că dosarul e complex, tehnic, dar este important pentru siguranța cetățenilor noștri. Mulțumesc încă o dată. Pe scurt, dau cuvântul domnului Manders și apoi domnului Panzeri. Deci domnul Manders de-abia a sosit și este raportor din umbră, așa că ne interesează și punctul său de vedere. Mulțumesc! <laughs> so just uh, um, no. <laughs> uh, thank you for Mulțumesc pentru această propunere. Uh, e vorba de un regulament și nu de o, nu de o directivă. Păcat, a, nu, Andreea se află încă aici. În acest domeniu e necesar un regulament și nu numai aici, ci și în alte domenii, dar am o întrebare în legătură cu siguranța. Pentru că, în mod normal, vehiculele pentru agricultură și silvicultură sunt folosite la țară, acolo drumurile sunt drumuri de țară de mici dimensiuni, înguste și văd aici că sunt vehicule de mari dimensiuni. Sigur că se dorește o accelerare a activității de recoltare și așa mai departe, dar întreb Comisia dacă au făcut un studiu și în ceea ce privește permisele de conducere. Că eu văd, eu locuiesc la țară în Olanda și văd că acolo sunt șoferi de 60 de ani sau mai bătrâni care conduc mașinării mai mari decât un autobuz, pentru că ar trebui un permis, ar trebui un permis de conducere specializat și pentru, pentru un autobuz, în, în timp ce pentru aceste vehicule de agricultură nu e nevoie încă de un permis specializat. Deci ar trebui un permis de conducere european pentru aceste combine sau mai știu eu ce alte mașini uh, foarte voluminoase pe drumuri de țară că vorbim și de sisteme de frânare și așa mai departe, de siguranță, dar până la urmă e vorba de șofer, că dacă șoferul nu știe cum să opereze o anumită mașină, atunci putem noi să facem tot felul de uh, pe sisteme de frânare și așa mai departe că nu face nimic. Deci e posibil, dacă e posibil să ne spune despre situația din statele membre în legătură cu permisele acestea de conducere, limita maximă sau minimă de vârstă pentru a conduce astfel de mașini mari și ar fi bine să avem să profităm de ocazie pentru un permis de conducere pentru asemenea vehicule de agricultură și silvicultură. Mulțumesc. Președinte, iată că putem începe o nouă dezbatere care pică la țanc în Parlamentul European. Acum dau cuvântul din nou lui Antonio ca să tragă concluziile. Mulțumesc. Da, asta într-adevăr e o problemă pe care va trebui să o rezolvăm. Pentru că, până la urmă, problema siguranței acestor vehicule agricole, care nu sunt utilizate doar pe câmp și pe drumuri de stradă, ci și pe, pe, mă scuzați, pe drumuri de țară, ci și pe drumuri asfaltate. Deci există problema. Oricum, eu mulțumesc pentru răspunsul reprezentantului Comisiei. Trebuie să conlucrăm în continuare pentru a avea un document cât mai unitar posibil. Eu poate mai am anumite dubii în legătură cu dreptul de opțiune asupra un, între o omologare europeană și una națională, pentru că pe de o parte e bine să favorizăm, să ajutăm IMM-urile, dar pe de altă parte există și riscul unei contradicții la, între nivelul european și uh, nivelul național și ar trebui o analiză în detaliu și în legătură uh, cu piesele de schimb, că asta a fost, asta a fost una dintre temele foarte discutate la omologarea autovehiculelor și iar în rest cred că se mai poate discuta și se poate ajunge la un consens. Mulțumesc încă o dată Comisiei pentru uh, sprijinul acordat. Mulțumesc, Antonio, spune președinta. Acum îmi permit să vă prezint calendarul. C'est nu? Calendarul încă este provizoriu, deci nu îl dăm încă? Doriți calendarul provizoriu? Nu. Bine, atunci trecem la următorul punct. E vorba de un subiect total, total diferit, dar și el foarte important, desigur. E vorba de urmarea lucrărilor noastre desfășurate timp de ani și ani de zile și trecem la problema directivei servicii <coughs> Și dau cuvântul raportorului, doamna Evelyn Gebhardt. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru cuvintele calde pe care le-ați folosit. Directiva pentru servicii ne va ține ocupați probabil în următorii ani deoarece este vorba de un text legislativ foarte important și Comisia noastră a hotărât uh, principial ca în cazul unor uh, uh, legi atât de importante, nu doar să emitem aceste legi, ci să și urmărim procesul de punere în aplicare și să vedem care au fost efectele acestor legi. Și în ceea ce privește directiva uh, pentru servicii, am transmis anumite rapoarte de verificare Comisiei uh, pentru a vedea cum funcționează această directivă și cum poate fi eventual înnoită pentru a funcționa așa cum ne-am dorit noi. Um, cred că nu trebuie să aveți uh, foarte mari speranțe în ceea ce privește raportul meu, deoarece um, statele membre au uh, pus în aplicare parțial uh, târziu sau foarte târziu această uh, directivă și astfel există puncte în care se exprimă critici în ceea ce privește efectele acestei directive. În ultima vreme am fost întrebată din mai multe părți, de mai mulți jurnaliști, câte locuri de muncă au fost create în mod concret. Cred că domnul Schwab ar trebui să răspundă la telefonul său mobil. Se aude vocea unui copil. Sorry about Sorry. Okay. Ah, es ist schön, wenn Sie das Kind este frumos că ați putut să înregistrați vocea copilului dumneavoastră. Îmi place foarte mult acest lucru. Așadar, mi s-a pus întrebarea legată de câte locuri de muncă au fost create prin punerea în aplicare a acestei directive și este o întrebare la care nu se poate oferi un răspuns pur și simplu deoarece nu avem datele necesare. Am analizat acum punerea în aplicare a acestei directive în statele membre și nu efectele acestei directive, deoarece acest lucru cred că ar trebui să-l facem cândva în viitor, în momentul um, în care vom avea raportul uh, comisiei pe care îl așteptăm la începutul anului viitor. M-am uh, concentrat, așa cum s-a convenit uh, dinainte, asupra a patru puncte și doresc să mulțumesc de acum raportorilor din umbră care mi-au transmis dinainte remarcile lor și am încercat să introduc aceste remarci în acest raport pentru a arăta că nu ne interesează să reluăm vechea discuție politică, ci ne interesează punerea în aplicare a directivei referitoare la servicii. Unul dintre punctele pe care l-am discutat uh, este evaluarea directivei. Și aici este, a fost important să vedem uh, cum a avut loc uh, procesul de screening, de evaluare în statele membre. A fost un punct foarte important pe care a trebuit să-l uh, discutăm inițial, deoarece am stabilit un, mod foarte, un lucru foarte clar în această directivă. Uh, statele membre trebuie să respecte, pe de o parte, prevederile acestei directive pe de altă parte, însă, trebuie să vadă foarte clar dacă regulile care există uh, sunt folositoare pentru calitate și pentru protecția mediului înconjurător, de exemplu, și dacă nu este vorba pur și simplu de măsuri protecționiste care ar trebui desfințate pur și simplu. Statele membre însăși și uh, am avut această discuție cu ocazia raportului doamnei Weisberger, uh, și-au uh, stabilit deja uh, sarcina de a face o evaluare um, reciprocă și um, este o situație nouă, deoarece mai de mult, uh, în calitatea de raportor, am spus că această evaluare reciprocă este un proces foarte dificil și um, acest lucru a fost propus de Comisia și la propunerea mea Parlamentul a renunțat la o parte din această propunere, însă miniștrii au reintrodus-o. Ei bine, între timp mi-am schimbat părerea în ceea ce privește această temă și văd că și domnul Schwab și-a schimbat părerea în ceea ce privește această uh, problemă. Cred că este vorba într-adevăr de uh, un mod uh, cu aj- un instrument uh, cu ajutorul căruia putem vedea exact ce s-a efectuat și ajută transparența uh, generală, un lucru foarte important de altfel. În legătură cu acest aspect este important un alt punct, un uh, punct care a fost uh, discutat de mai multe ori uh, în această comisie. Există probleme uh, foarte mari în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a uh, competențelor uh, profesionale și cred că trebuie să ne ocupăm mai mult de această temă în, în viitor, deoarece este împiedicată astfel libera circulație a serviciilor în Uniunea Europeană. Și de aceea Comisia uh, începe să spună că, într-adevăr, avem nevoie de uh, carte, uh, carte um, europene profesionale. Nu este vorba de. Acesta, nu acesta este conținutul uh, directivei pentru servicii. Am spus de la început că nu ne dorim acest lucru inclus în această directivă, însă, desigur, există efecte asupra acestui uh, proces, de deci, cred că trebuie să analizăm cu mai mare atenție acest aspect întregul proces de evaluare este foarte diferit în uh, statele membre. Pe de o parte, există aspecte pur administrative, pe de altă parte, um, acest proces a fost elaborat la un nivel politic. După părerea mea, acest lucru este important, deoarece componenta politică din statele membre este foarte importantă și um, actorii au fost implicați în mod uh, diferit în aceste uh, domenii, uh, indiferent dacă a fost uh, vorba de uh, firme, de întreprinderi sau de reprezentanții uh, muncitorilor, lucrătorilor. Și, desigur, este păcat că ne dăm seama că situația trebuie îmbunătățită în ceea ce privește punerea în aplicare a directive pentru servicii în statele membre. Un al doilea punct este, se referă la ghișele unice. Și în ceea ce privește aceste ghișee, după părerea mea, este un punct, unul dintre cele mai importante puncte din directiva pentru servicii. De ce este atât de important? Uh, pentru că um, prin, cu ajutorul acestor uh, ghișee se poate oferi ajutor pentru intrarea într-o, pe o altă piață, ținând cont de faptul că există reglementări uh, diferite în ceea ce privește aceste uh, piețe. Trebuie să spun că există câteva state membre care au elaborat niște propuneri foarte bune despre uh, modul de creare a acestor uh, ghișee. Sunt oferite astfel informații uh, foarte largi și există, o, există măsuri reale în procesul de autorizare deci uh, funcționează ca niște uh, furnizori de servicii pentru cei care urmează să furnizeze servicii. Alte state nu au o, nu au o atitudine asemănătoare și există uh, ghișee care pur și simplu oferă informații și există foarte multe ghișe care nu uh, ușurează, de fapt, viața furnizorilor de servicii. Um, și cred că acesta este unul dintre punctele pe care trebuie să le analizăm cu foarte mare atenție și unde putem să facem niște propuneri de îmbunătățire a situației. O altă problemă este importantă în ce limbi sunt oferite uh, toate aceste informații și doresc să mulțumesc uh, uh, domnului Lockegaard, dar și doamna Hanslicht, care mi-a uh, transmis anumite semnale în acest sens. Și, desigur, uh, trebuie să, informațiile trebuie să fie în limba statului respectiv, însă ar fi important ca aceste informații să poată fi oferite și în alte limbi și mă gândesc aici la uh, limbile țărilor uh, învecinate, de exemplu în estul Germaniei s-ar putea folosi și uh, limba polo- uh, poloneză, în vestul Germaniei uh, limba franceză sau o limbă comună care ar putea să fie engleza, de exemplu. Deci, uh, cred Dacă un uh, furnizor din uh, Finlanda dorește să lucreze în uh, Grecia, cred că um, ar fi bine să primească aceste informații nu doar în limba greacă. Deci, cred că sunt întrebări foarte importante pe care trebuie să ni le punem. Și în acest context trebuie să spun că regret că um, propunerea pe care am făcut-o atunci de a avea la nivel european o, un punct de coordonare nu a fost acceptată în Parlamentul European. Și Comisia Europeană, în momentul respectiv, nu a considerat această propunere a fi o propunere uh, pozitivă. Cred că ar fi fost bine dacă am fi avut uh, o asemenea instituție, un asemenea instrument și poate în cadrul raportului pe care îl elaborează Comisia, aceasta se, uh, poate începe să se gândească Uh, ce instrumente uh, pot exista din acest punct de vedere pentru ca uh, accesul european să fie ușurat. Să văd în calitate de furnizor de servicii unde și cui trebuie să mă adresez dacă doresc să vin cu un serviciu într-o altă țară, unde situația desigur este diferită. Apoi, în ceea ce privește cooperarea administrativă, în acest context, uh, uh, cooperarea administrativă este foarte importantă, deoarece acolo uh, unde există servicii legate de siguranță, de siguranța la locul de muncă, unde este vorba de diferite autorizări, aici este nevoie de o cooperare mai rapidă și mai bună între diferitele state și desigur, uh, sistemul IMI este foarte important uh, în uh, acest context. Însă cred că este foarte bine ca și funcționarii din statele membre să fie foarte bine pregătiți pentru a putea folosi așa cum trebuie instrumentele pe care le au la, la îndemână. Un alt domeniu, ultimul domeniu pe care l-am abordat în propunerea mea este domeniul de aplicare, de punere în aplicare. În uh, diferite state au existat, într-adevăr, uh, discuții care au mers în uh, direcții diferite în ceea ce privește domeniul de punere în aplicare a acestei directive. Și aș dori să numesc aici două exemple. De, de exemplu, în Franța s-a pus întrebarea uh, ce se întâmplă cu excluderea anumitor domenii uh, de servicii sociale, deoarece am spus că aceste domenii, anumite domenii pot fi extinse, însă cred că această întrebare poate fi rezolvată în Franța. A existat o discuție și în Polonia, de exemplu, unde s-a pus întrebarea dacă Uh, nu pot fi incluse mai multe domenii de servicii în această directivă pentru servicii. Este vorba în Polonia de o hotărâre uh, politică dacă un stat membru își dorește să facă acest lucru sau nu. Deci uh, este o, este o directivă care pune niște cerințe minime. Deci nu este interzis ca un stat să includă mai multe servicii. Și cred că acest lucru nu ar trebui să reprezinte o problemă pentru uh, statele membre. Veți spune că, da, nu am regăsit tot ceea ce mi-aș fi dorit în textul pe care ni l-ați uh, propus. Um, este adevărat, însă am fost uh, limitată prin numărul de caractere și uh, voi încerca, desigur, să accept uh, amendamente din partea noastră pentru a include aceste domenii. Există un punct la care nu m-am referit până acum, însă știu uh, prin intermediul ultimelor discuții uh, pe care le-am avut cu raportorii din umbră că este vorba de un punct foarte important. Uh, ob wir sie jetzt aufnehmen. Și mă întreb dacă ar trebui într-adevăr să includem și acest punct sau nu. După părerea mea, cred că ar trebui să includem acest punct, însă doresc să mă asigur că uh, toată lumea este de acord cu acest lucru. Uh, în, ce, în ceea ce privește această directivă, au fost excluse toate lucrurile care se referă la uh, fiscalitate. Acest lucru uh, și l-a dorit atât Comisia, cât și Consiliul, cât și Parlamentul, dar acesta e vorba de un domeniu foarte uh, dificil. Însă, în urma discuțiilor cu raportorii din umbră și cu, dar și în urma discuțiilor cu um, actorii care sunt implicați în aceste ghișee unice de contact, mi s-a spus că este vorba de o problemă referitoare la informațiile, informații referitoare la um, fiscalitate, la uh, TVA, la asigurările sociale. Nu se oferă asemenea informații și am auzit uh, asemenea lucruri de, din partea multor oameni, nu doar din partea raportorilor din umbră, dar și din partea oamenilor care se confruntă cu aceste probleme în mod cotidian. cotidian. Și cred că este într-adevăr o întrebare foarte importantă și cred că ar trebui să începem să ne uh, preocupăm de această întrebare. Eventual uh, putem trimite o rugăminte Comisiei Europene de a verifica cum poate fi abordată această întrebare și cum putem pune această uh, întrebare. Un furnizor de servicii uh, află, primește foarte multe informații în multe domenii, însă nu informații referitoare la dreptul muncii, la asigurările sociale, la um, aspecte legate de fiscalitate pe care trebuie să le respecte uh, și, uh, de exemplu, se pune și problema uh, dublei impuneri, care este o întrebare foarte importantă și cred că este bine să știm um, ce abordare ar trebui să um, avem din acest punct de vedere. Cred că în momentul în care am discutat această directivă au existat atâtea uh, puncte de conflict încât nu ne-am dorit pur și simplu să mai discutăm și acest aspect. Și de fapt și prin aceasta voi uh, încheia în, uh, dis, în discuțiile care vor urma ne, ne vom, va trebui să ne întrebăm ce abordare vom avea în ceea ce privește domeniul fiscalității în Uniunea Europeană și doresc doar să atrag atenția asupra faptului că în perspectivă uh, ne bucură faptul că vom avea de discutat niște lucruri foarte interesante și acum uh, dau cuvântul raportorilor din umbră. Vă mulțumesc! Merci, Mulțumesc, Evelyn. Pune președinte, cred că la sfârșitul intervenției tale ai avut niște probleme fundamentale. Reprezentantul comisiei este aici și poate va încerca să răspundă la aceste întrebări ca să începem această dezbatere, că vorbim de ani și ani de zile de ea. Deci poate să accelerăm puțin lucrurile cu criza. Iată, sunt multe noi evoluții și poate, iată, și o situație pozitivă. Evoluează și mentalitățile. Da, cuvântul doamne Anslic, raportarea din umbră din partea PPE pentru început. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte. Sprawozdawczyni bardzo în primul rând, doresc să mulțumesc doamnei uh, raportoare. Cred că raportul este unul foarte coerent, foarte bun. Pentru mine, eu sublinează elementele cele mai importante din uh, domeniul implementării uh, directivei serviciilor. Dar cred că am un comentariu critic de făcut și doar unul. E vorba de punctul numărul 18 și am vorbit despre acest punct la întâlnirea noastră cu raportorii din umbra. Aici, să notați că în anumite state membre există dificultăți în definirea excepțiilor, mai ales când vorbim de servici, ă, servicii de sănătate, servicii sociale. Eu una nu am găsit nicio confirmare a declarației dumneavoastră. Eu am vorbit cu serviciile Comisiei Europene Uh, am consultat studiile comandate de Comisia Europeană și este o declarație care nu îmi convine și are legătură și cu dezbaterea în legătură cu forumul european și care, sigur, se va întoarce această dezbaterea se va întoarce în comisia noastră când vom aborda subiectul viitorului serviciilor de interes general Cred că atunci, sigur, vom avea ocazia să îl mai discutăm. Acum, în ce privește celelalte părți ale documentului dumneavoastră, nu am niciun comentariu critic de făcut. După cum am mai spus, doamna Gebhardt, documentul pe care l-ați elaborat este de o altă calitate poate ar putea fi extins însă la anumite domenii. În uh, uh, documentul de informare m-a îngrijorat să văd o notă în legătură cu sistemul de autorizații, pentru că în anumite cazuri acesta nu a fost eliminat deloc. La punctul numărul 5, doamna Gebhardt ne reamintește că statele membre încă își mai pot utiliza propriile sisteme și propriile cerințe eu nu pun sub semnul întrebării acestui lucru, acest lucru, însă mă întreb dacă revizuirea sistemului de autorizație a dus într-adevăr la eliminarea sau modificarea sistemelor care sunt discriminatorii sau nu sunt proporționale. Lucrul ăsta mă îngrijorează puțin și aș dori să-l discutăm dacă se poate. Apoi, un ghișeu unic sau puncte de contact unic. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Gebhardt. Cred că am putea, poate, sublinia încă și mai mult faptul că aceste puncte de contact unice ar trebui într-adevăr dezvoltate și să le fie consolidată activitatea în continuu de către statele membre, nu doar să fie înființate și apoi uh, uh, lucrurile să stagneze. Ei trebuie, ele trebuie să evolueze în adevărate centre după cum le descrie dumneavoastră, și care să fie orientate spre client, să fie ușor de utilizat și să fie interesante pentru utilizatori. Apoi, în legătură cu cooperarea, ăsta este un element esențial. Dacă nu există cooperare la nivel administrativ, această directivă nu poate fi pusă în aplicare. Eu consider că directiva nu trebuie aplicată doar între administrațiile naționale și Comisia Europeană, însă. Comisia trebuie, ă, mă scuzați, cooperarea trebuie dusă la nivel local, regional, național și numai astfel vom putea avea succes. Și dacă ă, această cooperare va avea succes, toată procedura va fi una de succes. La punctul numărul 9 vorbiți de revizuirea reciprocă sau evaluarea reciprocă. Eu cred că e prea devreme să facem o evaluare sau dumneavoastră credeți eventual că este prea devreme să evaluăm tot sistemul și menționați și că această evaluare reciprocă ar aduce o povară administrativă suplimentară, însă eu nu aș fi de, părere, de aceeași părere. Eu am vorbit cu reprezentanții administrațiilor respective din Polonia și ei mi-au spus că a fost o mare provocare pentru ei să efectueze ei înșiși evaluările, dar ei cred că întregul exercițiu a fost o idee foarte pozitivă. Ei mi-au spus că au făcut acest uh, exercițiu, chiar așa s-au exprimat ei, exercițiu, cu această evaluare reciprocă și aceasta le-a permis să vadă ce se întâmpla în alte state membre, au avut numai de învățat de acolo și a fost o ocazie deosebită pentru ei ca statele membre să poată să se înțeleagă unele pe celelalte mai bine. Mai am un punct uh, care va putea fi probabil discutat și pe viitor. E vorba de probleme fiscale. Dar uh, asta le las pentru o discuție ulterioară și poate ar trebui să comandăm un studiu ce așteptări are uh, Comisia Europeană și ce așteptări sunt în statele membre în legătură cu această directivă. Dar, în concluzie, o felicit din nou pe doamna Gebhardt. Este un punct de pe care foarte important pentru munca noastră ulterioară, raportul domniei sale. Președinte, mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Lockegaard, raportul din umbră din partea ALDE. Vă mulțumesc, doamna președinte. Și mulțumim foarte mult doamnei Gephardt pentru reuniunea uh, de săptămâna trecută ce a avut-o cu noi, cu raportorul din umbră. Am uh, găsit cu bucurie că ați inclus majoritatea observațiilor mele în uh, avizul nostru am zis uh, și atunci și o spun și acum că raportul noastră este, proiectul de raport este unul foarte echilibrat, care însă uh, se orientează uh, foarte mult pe implementare și nu doar evocă evoluțiile din trecut, ceea ce ne bucură foarte mult. Aș vrea să subliniez și eu că încă nu avem o directivă a serviciilor uh, implementată pe deplin, ceea ce nu este acceptabil. Doar 20 de state membre au pus în aplicare în întregime uh, directiva și um, Eh, mai sunt șapte eh, state membre care încă nu au transpus ghișeul unic, deci eh, trebuie să stăm cu ochii pe aceste state și să mm, ne asigurăm că în timpul cel mai scurt cu putință vor aplica și ele directivele. Câteva observații acum asupra proiectului de raport. Ehm, în legătură cu aceste ghișee unice, single contact points în engleză, cred că trebuie să ehm, formulăm foarte clar uh, problema uh, limbii în care este oferită asistența uh, la aceste ghișee unice. Um, în un alt aspect, tot legat de aceste ghișee unice, vizează um, așa numită user friendliness, adică modul de lucru um, care vine să susțină Uh, utilizator și care este un, și, și un, o abordabilitate ușoară din partea uh, beneficiarilor. Uh, este important ca să existe o suprapunere 100% o compatibilitate între proceduri de la un stat membru la altul, acestea diferă foarte mult. practic este, este imposibil pentru uh, cetățeni străini să obțină aceleași uh, uh, semnături ca și pentru cetățenii aceleași stat membru. Deci dacă, dacă vrei să, de exemplu, să obții o, o, o semnătură electronică în Italia, atunci trebuie să te deplasezi mai întâi în Italia, să depui specimenul și după aceea doar să pot, poți folosi semnătura electronică. Uh, de asemenea, uh, nu cred că este cazul ca pentru toate serviciile să se solicite uh, uh, semnături electronice, așa cum este, din păcate, deja cazul în unele state membre. De asemenea, trebuie evaluat, trebuie evaluat riscul pentru utilizarea semnătorilor electronice în cazul anumitor servicii. Mai am și eu o întrebare nu știu dacă poate, se poate realiza sau nu, dar pentru mine eh, ar fi important să putem obține o semnătură electronică care să poată fi aplicată în toate statele membre. Nu știu dacă este posibil, fezabil, este și o întrebare adresată Comisiei. Uh, dar uh, așa mă gândesc eu, așa uh, s-ar putea într-adevăr rezolva foarte multe probleme și s-ar găsi astfel răspunsul la multe dintre întrebările noastre. Deci, încă o dată, există posibilitatea de a avea o singură uh, semnătură electronică unică aplicabilă în toate statele membre? Așa cum a menționat doamna uh, Sigur, trebuie să fim foarte uh, prudenți, uh, dar uh, cred că numărul de, codul de identificare uh, în scopul de TVA, codul fiscal, uh, ar trebui să, uh, să cadă în uh, domeniul de aplicare. Și și ne-am, ne-am bucurat dacă această uh, problemă a codului fiscal ar putea fi uh, rezolvată. În ce privește cooperarea reciprocă, într-adevăr consider și eu că avem nevoie de o mai bună pregătire a funcționarilor la toate nivelele, uh, pentru că acest lucru evident ar ușura foarte mult uh, implementarea. Deci un lucru, un aspect foarte pozitiv. În al treilea și în ultimul rând, um, domeniul de aplicare, mă refer aici la faimosul alinat 18, acesta ar uh, putea să constituie o problemă pentru noi. Sincer, nu l-am înțeles prea bine și la, aș ruga pe doamna Gephardt să elaboreze puțin răspunsul său pe marginea anumitor definiții utilizate aici. Cam atât, vă mulțumesc, domnule, doamnă președintă. Euh, mulțumesc. Și acum au, are cuvântul raportorul din umbră pentru vers, domnul Gofan. Da, mulțumesc. Mă voi adresa direct lui Evelyn și raportorilor din umbră pentru acest dosar, că nu va fi surprinzător, pentru că deja ne-am întâlnit între noi și am discutat subiectul, deci deja știu, uh, cunosc remarcile dumneavoastră și vom continua așa până vom ajunge la un compromis. În primul rând aș dori să spun că citind acest raport pot să văd că el se înscrie într-un context mai larg și anume cel al uh, actului pentru piața unică și se spun din nou două lucruri în uh, acest act, această lege a pieței unice și anume în sine crearea pieței unice va duce, cred eu, domnul Michel Barnier vorbește de patru puncte de creștere economică, ni s-au comunicat multe cifre la considerentele pentru directiva servicii, spunându-se că va aduce multe locuri de muncă, sigur e prea devreme să o lăudăm sau să o criticăm, dar poate nu trebuie să reîncepem cu același discurs, să spunem că automat va crea locuri de muncă. Asta nu se poate face o evaluare. Nu avem destul recul, dar vedem că contextul macroeconomic este cel care creează locuri de muncă. Problema directivelor, directivei prin serviciilor este relativ secundară. Deci eu aș îndemna Parlamentul să fie mai prudent față de obiectivele și cifrele care ni se oferă din nou, cum s-a făcut și pentru directiva serviciilor. Pentru că în, raportul nostru vine în acest context. În al doilea rând, tot în legătură cu legea pieței unice. Ei această evaluare reciprocă. Se spune explicit în legea pieței eh, unice că această evaluare reciprocă este, a funcționează bine și a fost pusă la punct la eh, directiva pe servicii, dar dumneavoastră scrie că e de vreme pentru a trage concluzii. Uh, Uh, trebuie să subliniem, uh, cred eu, mai mult uh, această opinie, pentru că este acest context în care Comisia spune că, da, iată, sistemul a funcționat foarte bine. Eu nu cred că așa stau lucrurile încă. E prea devreme ca să fim foarte satisfăcuți de această metodă. Deci aș sublinia mai mult o distanță pe care o luați față de evaluarea reciprocă. În al treilea rând, serviciile de interes general. Înțeleg că nu trebuie să redeschidem dezbaterea aici, înțeleg că există motive tactice și politice pentru a nu face acest lucru, pentru că există potențiale majorități în acest Parlament de care trebuie ținut cont. Eu înțeleg, dar în același timp uh, vedem că următorul punct de pe ordinea de zi sunt serviciile de interes general și din nou spun textul acesta este într-un context, este situat într-un context mai larg de discuții contradictorii cu Comisia, cu președinția belgiană, să vedem cum profităm de ocaziile pe care ne le aduce Tratatul de Lisabona și poate mai adăugăm o frază ca să facem un apel la o revizuire a cadrului legislativ, în cadrul juridic, în, în cadrul Tratatului de Lisabona. Și în ultimul rând, m-a frapat ce a spus în legătură cu probleme fiscale, dreptul la muncă, informațiile oferite și dacă nu mă înșel, eu, în versiunea înscrisă a raportului, nu figurează acest lucru. Cred că e foarte important. Da, știu că încă discuțiile continuă, dar da, trebuie să apară, cred eu, și această idee eventual să mai scurtăm probleme legate de ghișe unic și să facem loc pentru un alineat în legătură cu, care să aibă legătură cu ultimul punct menționat de noastră. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc și acum Evelin va răspunde, însă eu va trebui să vă părăsesc și voi lăsa uh, locul colegei mele. Doream doar să vă spun că sunt complet de acord cu primul punct de vedere și anume să fim atenți la a, trage, a face un bilanț. E cam de vreme să spunem că comisia, că să spunem că tot, totul funcționează foarte bine. Domnul îți dorește să ia cuvântul din uh, locul doamnei Svensson, care nu este aici. Nu, ba da, nu, nu dorește. Așadar, dau cuvântul domnului Manders. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să o felicit pe Evelyn. Cred că E un raport uh, echilibrat și relaxat, dacă pot spune așa. Pentru că acum câțiva ani am uh, dezbătut problema asta și a fost o discuție foarte înflăcărată. Asta pentru că la nivelul Parlamentului și a Consiliului uh, existau temeri am văzut ce se întâmplă cu instalatorul polonez care urma să cucerească Europa. Da, până la urmă, iată, s-a relaxat toată lumea, inclusiv ambasadorul francez, care a prezentat un raport, pentru că eu cred că o evaluare reciprocă de către statele membre este foarte bună deoarece ea reflectă ce se întâmplă în statele membre și atunci inclusiv ambasadorul francez uh, poate fi mulțumit de acest ghișeu unic. El a spus că așa putem elimina o mare parte din povara asta administrativă care e absolut superfluă pentru că, iată, ne putem examina propriile sisteme și vedem că s-a adunat prea multă birocrație, inclusiv, chiar și pentru francezi, pentru furnizorii de servicii francezi. Deci domnul ambasador a, fost, a avut o părere foarte bună în legătură cu acest aspect. Dar acestea fiind spuse, Am auzit aici vorbindu-se despre informații cu caracter financiar. Sigur, astea sunt uh, foarte importante și trebuie să aibă caracter transfrontalier. Deci, susțin această idee. De asemenea, o semnătură electronică europeană unică. Ar trebui să fie posibil acest lucru, pentru că dar poate ar trebui făcute și mai multe, să avem uh, un, un număr de TVA european, ca să nu mai trebuiască implicate sistemele naționale de fiecare dată, pentru că TVA-ul e deja reprezintă o abordare europeană în sine. Acum nu vreau să deschid cutia Pandorei, pe de altă parte, dar poate că acum suntem mai relaxați față de acum câțiva ani? Că știm că dezbaterea de acum câțiva ani are, a prezentat niște temeri neîntemeiate. Deci poate acum ar trebui să eliminăm uh, uh, uh derogările și să ne întrebăm care servicii sunt excluse. Situația e dificilă, dar poate ar putea să eliminăm aceste uh, scutiri pe care le-am făcut poate că anumite excepții. Și poate trebui, am putea să ne gândim să vedem care din aceste excepții trebuie să le eliminăm, pentru că nu mai sunt necesare, că nu mai avem aceste temeri în legătură cu ce se va întâmpla la nivel național. Poate ar fi o idee care merită explorată. Cred că propunerea este bună și vă mulțumesc. Domnul Manders, iată, are deschis o dezbatere care poate să fie destul de periculoasă. Dar eu va trebui să plec, nu înainte de a da cuvântul doamnei Rulă și cedez pre- președinția colegei mele. Uh, nu o să revin asupra ideii de absolut ne- nebunate a domnului Manders. Uh, cred că este esențială diferențierea. Uh, um, însă uh, Până acum uh, diferențierea a existat între serviciile cu uh, scop comercial și serviciile fără uh, scop comercial. Comisia a făcut de altfel aceste distinții. Eu însă vreau să spun altceva. Nu cred că trebuie să ne privim să spunem că acest screening a fost un succes. Uh, știu când uh, a fost aici comisarul de resort, am mai discutat despre această probleme, dar există state membre care au problemă cu, cu acest screening. Acest screening german, de exemplu, este uh, mult prea detaliat. Toate cele 12.444 de uh, uh, comune sunt uh, solicitate să facă un fel de screening a tuturor serviciilor, să raporteze totul de la iluminatul electric până la întreținerea șoselelor publice. Deci acest, acest, efectul acestei uh, măsuri este tocmai contrariul obiectivului uh, propus, anume de debirocratizare a serviciilor publice. Și asta în, în domeniul care sunt absolut irelevante pentru piața internă, pentru că piața, pentru piața internă uh, este absolut indiferent uh, și practic fără relevanță ce uh, reguli există de administrare teritorială în cimitirile din orașe sau cum funcționează dirijarea traficului într-o mică comună. Deci prin asta practic deviem de la subiectul inițial. Ah, danke schön, Frau Röhle. Und jetzt haben wir Mulțumesc, uh, doamna Ule. Și acum, uh, din partea Comisiei, o scurtă reacție. Doamna Maria Martin. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Aș începe și eu, asemenea raportorilor din umbră, prin a felicita raportarea pentru ceea ce pare o, un, un, un raport extrem de cuprinzător și care vedem că are o legătură foarte strânsă cu directiva servicii. Uh, raportarea a continuat uh, cu activitatea sa și cu, uh, după asumarea unui rol important în, în negocierile noastre. Sunt câteva elemente care au fost enumerate aici și pe care aș vrea să le reiau și eu, încercând să răspund la întrebările care au fost formulate. În ce privește Prima dintre acestea, legat de evaluarea reciprocă și dacă această metodă de evaluare reciprocă a fost un, sau un succes sau nu. Cred că trebuie să întrebați mai înainte de toate statele membre dar cred, pentru că cred că uh, a fost uh, un prilej uh, unic pentru statele membre de a discuta unele cu altele și nu de a discuta cu Comisia, pentru că Comisia știe un singur lucru, discuția se termină la Curtea Europeană de Justiție. Și cred că a fost un schimb de informații important pe această temă. Eh, știți că la început eh, statele membre eh, în elaborarea acestor norme au lucrat în așa numite clustere, în grupuri de lucru și și iată că am ajuns și acum că am, există state, să avem state membre care, de exemplu Germania, Polonia, care colaborează unele, unele cu altele. Deci Germania pune, de exemplu, întrebări administrației daneze în legătură cu anumite dificultăți administrative uh, care există pentru comercianții unei țări în, sau furnizorii dintr-o țară în alt stat membru. Deci nu putem să subestimăm această, uh, această problemă a uh, recunoașterii, respectiv evaluării reciproce. Trebuie să Trebuie să vedem însă în ce măsură acest uh, instrument uh, într-adevăr reprezintă abordarea cea corectă. În ce privește aceste ghișee unice, Points of Single Contact în engleză, uh, credem că este foarte bine și e foarte important să avem sprijinul Parlamentului pentru a exercita statele, presiunea asupra statelor membre în ce privește implementarea. Pentru că credem că este unul din obiectivele cele mai importante ale directivei. Comisia a colaborat cu statele membre și o face și acum să se asigure că statele membre pun în aplicare această problemă a ghișeilor unice. Deci ghișeile unice evident, evident nu se pun în aplicare de pe o zi pe alta și dacă funcționează nu înseamnă că ele vor funcționa la, în veșnicie așa cum au pornit, pentru că eh, ele evoluează, există deja prima, există chiar a doua generație de ghișee unice și încă există state membre care, eh, șapte la număr, care nu au aceste ghișee unice. Doamna raportor s-a referit de asemenea la nevoia de a coordona demersurile de la nivelul statelor membre uh, și invita Comisia să facă efortul în acest sens. Noi am încercat să facem deja acest lucru, atât uh, la nivel practic, uh, cât și la nivelul unor, uh, unor concepte legislative viitoare. La nivel practic, am încercat să folosim un portal EUGO, YouGo, prin care se pot accesa toate punctele de contact naționale, toate ghișeele naționale Uh, ghișeele unice, dar este foarte important să se știe că noi nu uh, ne asumăm responsabilitatea și nu preluăm uh, uh, prin, prin acte delegate nu preluăm răspunderea de la uh, statele membre, pentru că statele membre sunt singurele care sunt competente și deci responsabile pentru eliberarea unui uh, autorizații pentru o firmă care uh, dorește să actu- acționeze într-un anumit domeniu, pentru că una e autorizația pentru un serviciu de curățenie și alta este autorizația pentru un restaurant cu terasă. Uh, deci nu trebuie să irosim uh, banii contribuabililor și trebuie să ne asigurăm că uh, într-adevăr există o coordonare a acestor uh, eforturi, dar fără a prelua răspundere juridică în acest sens. Apoi, în ce privește în ce privește TVA și alte chestiuni care nu sunt acoperite de domeniul de aplicare al normei. Da, într-adevăr, uh, uh, codul fiscal este de, de identificare în scopul de TVA este uh, un element esențial în colaborarea dintre furnizor și beneficiar. Deci este foarte important să se poată obține informația și să se poate obține prin punctele de contact, prin ghișeele unice, codul fiscal al unui furnizor. Deci trebuie să avem o abordare pragmatică, să ne asigurăm că aceste informații procedurale sunt toate disponibile la uh, punctele de contact uh, naționale. Deci nu ne vom lansa în discuții, așa cum s-a sugerat, dacă, uh, dacă această obligație de, de a face disponibile codurile fiscale trebuie să fie inclusă în domeniul de aplicare sau nu. Da? Pentru că eh, majoritatea statelor membre oricum eh, vor eh, include aceste coduri fiscale dacă n-au făcut-o în evidențele acestor puncte de contact unice. La același lucru se referă și la codurile personale. Ehm, Social Security Numbers în, în engleză. Și aici poziția noastră este identică. Deci știm că nu există obligația de a pune la dispoziție aceste informații, însă știm că uh, așa se va întâmpla până la urmă din rațiuni practice și mai ales în regiunile uh, frontaliere trebuie să ne asigurăm că acest lucru funcționează foarte bine. Dacă există un deci uh, nu, nu trebuie să uităm că uh, fiecare punct de contact național, fiecare ghișeu unic face, nu face altceva decât să atragă investiții în propria țară. Deci dacă asta se dorește, atunci așa trebuie să operăm. O altă întrebare foarte Uh, interesantă cu, cu tâlc, dacă pot să zic așa, care a fost reluată și de domnul Ma- Ma- uh, Manders. Dacă este posibilă crearea unei semnători electronice uh, unice europene, uh, voi lăsa, uh, uh voi da cuvântul colegii mele pentru a răspunde în detaliu. Dar uh, pot să vă spun cu, în termen generic următorul lucru. Atunci când, când cumpărați Um, ceva de la un furnizor de pe internet, atunci folosiți un număr de utilizator și o parolă, ceea ce este într-un fel o semnătură electronică. Dar o semnătură electronică, așa cum folosim noi termenul nostru, termenul azi este cu totul altceva, pentru că acolo depui un specimen și se, se certifică într-adevăr că semnătura ține, aparține persoanei XY. E altceva, e alt nivel de securizare față de un PIN cu patru cifre dacă vrei să, dacă vrei să certifici, de exemplu, semnătura electronică a unui arhitect care lucrează într-un stat membru și în alt stat membru, atunci poate că uh, statul membru vizat dorește să uh, utilizeze un nivel de securizare mai uh, crescut și de aceea uh, există tocmai uh, și o uh, o directivă privind uh, semnătura electronică care face parte din um, agenda digitală a Uniunii Europene pentru următorii ani. Deci avem nevoie ca semnăturile electronice emise într-un stat membru să poată fi recunoscute în alt stat membru. Um, însă mă îndoiesc că, uh, că semnătura electronică europeană unică poate fi fezabilă. Oricum, proiectul este interesant și provocator în același timp. Azi uh, mi-ați spus uh, mi a spus foarte multe întrebări, inclusiv cu serviciul, uh, cu directiva serviciilor, dar care mm, nu țin toate de această directivă. Mi-ați spus, mi spus această întrebare în legătură cu codul TVA, cu codul fiscal european. Cred că colegii mei de la Taxud, de la Direcția Generală Taxud, pot să, pot să vă răspundă cel mai bine. Apoi, în ce privește cooperarea administrativă, suntem de acord cu exact cu totul, uh, tot ce s-a spus. Uh, trebuie să găsim un numitor comun. Mai ales în regiunile din apropierea frontierelor de stat, uh, unde colaborez nu numai cu comunele din apropiere din propriul stat, dar și cu orașele și comunele limitrofe din statul vecin. Aici trebuie să existe o compatibilitate Uh, care să aibă un temei uh, practic, pragmatic, pentru ca uh, să nu avem doar niște proiecte de cooperare teoretice. Deci trebuie ca funcționarii să, de ambele părți ale frontierei să fie instruiți și familiarizați cu aceste tehnici de cooperare. S-a mai pus întrebarea dacă au fost revocate suficiente autorizații în trecut. E, v-am spus, vă spun încă o dată, deci statele membre au fost rugate și societate să evalueze oportunitatea și legalitatea anumitor autorizații. Da? Deci v-am dat exemplu cu autorizația dată pentru un serviciu de curățenie. E, dacă acest serviciu de curățenie lucrează cu substanțe extrem de toxice, poate este nevoie de alte, alte autorizații suplimentare sau de revocarea autorizației existente. Uh, Însă, uh, de multe ori s-au uh, eliminat uh, autorizații, respectiv s-au eliminat um, cerințe care erau absurde sau care duplicau alte, alte cerințe, alte standarde. Deci vom continua aceste demersuri până când toate statele membre vor fi ajuns la un, un fel de nivel comun dacă am uitat uh, răspuns, să răspund la anumite întrebări, o fac cu plăcere. Uh, vă rog să-mi semnalați acest lucru și vă mulțumesc. Mrs. Martin Pratt. Um, I would like to remind the... Aș dori să vă să aduc aminte comisiei că în ceea ce privește dosarul pentru actul uh, pentru piața unică există o propunere num, numărul 20 care se referă la noua strategie referitoare la TVA pentru anul 2011 pe baza ghișeului un, unic și este vorba de o, o revizuire a sistemului TVA din anul 2010. Uh, Doamna Roitova, ați cerut cuvântul, însă v-aș, v-aș ruga să, să um, vă exprimați cât mai succint, deoarece avem puțin timp la dispoziție. Da, vă mulțumesc și aș dori să răspund uh, Comisiei la cele spuse de Comisia în legătură cu ghișele unice. După părerea mea, este vorba de un aspect esențial pentru completarea pieței unice și sprijin eforturile de a crea un singur logo. Și este foarte important ca statele membre să vorbească despre ghișele un un, unice, ca fiind o viziune comună a Uniunii Europene. În uh, Republica um, Cehă, acest lucru a fost prezentat ca fiind o idee a unui uh, ministru uh, care și-a bazat campania electorală pe acest lucru. Deci sunt prezentate întotdeauna doar beneficiile și avantajele naționale și toate eșecurile sunt puse pe seama Uniunii Europene. Un alt lucru legat de ghișele unice, cred că este necesar ca statele membre să fie obligate să eticheteze toate aceste ghișee unice și să pună la dispoziție informații despre listele de informații pe care le uh, furnizează aceste ghișee. Această listă de informații poate să fie dinamică, poate să fie extinsă, de exemplu, însă dacă anumite fonduri sunt prevăzute pentru o uh, campanie, acolo ar trebui să uh, meargă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune doamna președintă, și acum uh, are cuvântul doamna Gebhardt. Vă mulțumesc și uh, mă bucură foarte mult uh, această discuție pozitivă pe care am purtat-o astăzi referitoare la uh, directiva pentru servicii. Este o schimbare foarte mare față de uh, discuțiile din trecut. Sunt de acord cu Pascal Confin, um, care spune că nu trebuie să ne bazăm pur și simplu pe uh, previziuni, nu există uh, date și um, am renunțat la aceste lucruri deoarece nu, nu ne-ar aduce mai uh, departe. Și cred că nu trebuie să discutăm toate aceste uh, puncte acum. Și voi încerca să mă refer la uh, câteva din punctele amintite, mai ales uh, punctul la care s-a referit doamna Hanslick. Ce probleme există în legătură cu punctul 18, uh, derogările de la um, servicii? Doamna Rune s-a referit deja la acest lucru. Ce s-a întâmplat în Germania este un lucru rizibil. Rizibil Uh, anumite autorități au trebuit să uh, verifice um, niște lucruri uh, ridicole care nu au nimic de a face cu piața europeană. Deci, este unul din domeniile care s-ar încadra la punctul 18. Un alt domeniu este articolul 2.2a, unde sunt uh, excluse servicii de interes general din uh, directiva pentru servicii. Se știe că nu există o definiție a acestor servicii și nu poate să existe o asemenea definiție pe plan european. Și unele state membre s-au uh, întrebat ce înseamnă de fapt un serviciu de interes general și care este uh, Uh, diferența cu serviciile de interes general economic. Deci este o întrebare care a fost pusă, o întrebare care a fost discutată în Franța, în Germania, dar și cu Polonia. S-a discutat această întrebare la începutul procesului de punere în aplicare a acestei directive. Un alt uh, punct la uh, articolul 2.2j și aici am doar textul francez la discuție pe care îl voi citi. Prezenta directivă nu se aplică serviciilor sociale care au legătură cu locuințele sociale, ajutorul pentru copii și pentru familii și persoanele care se găsesc permanent sau temporar într-o situație de nevoie nevoiașe care sunt asigurate de stat prin prestatori mandatați de stat sau asociații de caritate recunoscute ca tare ca stat. Deci sunt uh, uh, listate aici trei condiții care în anumite state, de exemplu în Franța și Germania, au dus la multă confuzie. S-a pus întrebarea ce înseamnă acest lucru, cum definesc acest lucru și uh, în Germania, de exemplu, în ceea ce, ce privește um, îngrijirea copiilor, există diferite posibilități de la îngrijire uh, privată și îngrijire din partea uh, bisericilor, care este recunoscută de către stat. Deci este vorba de um, întrebări puse în acest context și am dorit să mă refer la aceste întrebări, deoarece este vorba de discuții reale și cred că uh, nu ar fi corect din partea Parlamentului să ignore asemenea discuții, discuții și întrebări uh, reale. Deci aceasta este uh, motivația. Apoi, întrebarea ce facem cu aceste întrebări pe viitor. Desigur, nu doresc să mă refer aici la fiecare punct în sine care a fost amintit, însă domnul Lockegaard m-a întrebat care este părerea mea referitoare la um, semnătura electronică unică. Dacă faceți o asemenea propunere, voi fi de acord cu, cu, cu ea, deoarece cred că este un lucru de, de care este nevoie în Europa și Uh, în cadrul uh, discutat de noi în ceea ce privește actul pentru piața unică. Deci trebuie să ne punem întrebarea cum abordăm aceste aspecte și aspectul legat de um, numărul unic TVA. Nu cred că trebuie să ne referim la utopia unui sistem unitar fiscal, însă uh, putem începe să discutăm despre această semnătură electronică unică. Cred că ar fi un ajutor foarte mare uh, Uh, pentru uh, întreprinderi pe piața unică. În ceea ce privește procesul de screen, screening, aș dori să spun următoarele lucruri legate de evaluare. Acolo se vorbește, pe de o parte, despre screening în sine și acest proces este un lucru pozitiv. Am uh, cunoscut în Germania un primar care a spus uh, că în cadrul discuției referitoare la directiva pentru servicii m-am străduit să văd care este situația în administrația proprie. A văzut cât de uh, complicată este de fapt administra- administrația respectivă și um, această analiză a dus până la urmă la modernizarea administrației respective. Pe de altă parte, în ceea ce privește evaluarea reciprocă, uh, după părerea mea, nu putem să spunem în acest moment dacă evoluția este una pozitivă sau uh, negativă. Și în uh, final, în ceea ce privește calendarul, aș dori să vă aduc aminte că termenul pentru uh, amen- înaintarea amendamentelor este ora 12, în data de 7 decembrie. Discuția amendamentelor și votul va avea loc deja în 10 uh, ianuarie și în plenară vom merge în februarie. Vă mulțumesc. Many thanks, Madam Gephardt. And... Uh, Vă mulțumesc, doamnă Gebhardt. Următorul uh, punct pe ordinea de zi este al doilea schimb de opinii pe marginea avizului Comisiei Ample referitor la viitorul serviciilor sociale de interes general și dau cuvântul lui domnului raportor, domnului, domnul Damien Abad. Vă rog. Oui, merci, merci, madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. E o dezbatere care vine în continuarea celei tocmai încheiate asupra uh, directivei servicii, dar voi încerca să-mi exprim foarte succint. Am avut posibilitatea deja să avem un prim schimb de vedere asupra acestui subiect cu serviciile de interes eh, general. Pe 6 octombrie s-a discutat și la plenară în legătură cu dimensiunea socială a Tratatului de la Lisabona și am participat și la un uh, seminar de uh, lucru al intergrupului servicii de mare calitate și a, s-a organizat și un forum asupra serviciile de interes general de către președinția belgiană cu multe contribuții valoroase la acest domeniu. De aici apare un mesaj foarte clar, anume, trebuie să facem progrese în mod pragmatic ca să putem Uh, uh, ieși din anumite uh, probleme ideologice ca să avem servicii eficiente și de calitate și accesibile. Aici, într-un prim schimb de opinii, eu subliniasem ideea că serviciile sociale de interes general au, în primul rând, o dimensiune politică, mai ales într-un context de criză economică, pentru că au acest rol de amortizare, tampon social în condiții de criză. Deci, diferiți actori din domeniu, de mai multe ori, ne-au exprimat temerile lor și am văzut că exista un număr de probleme legate mai ales de comunicare, dar și probleme de fond. Atunci am zis să vedem dacă nu putem să înființăm un fel de observator european al serviciilor sociale ca să ținem mai bine seama de calitatea acestor servicii și ca să adunăm informații din diferite surse, din statele membre, ca să punem în valoare bunele practici europene, naționale sau regionale vizibilitate mai plus forte. Euh, Sau și astfel să dăm o vizibilitate încă și mai puternică acestor servicii. De asemenea, uh, există uh, un serviciu de întrebări și răspunsuri pe website-ul Comisiei în 23, cele 23 de limbi oficiale pentru ca informația să fie difuzată cât mai bine tuturor actorilor implicați. Există și o abordare economică de care trebuie să ținem seama, pentru că știți că serviciile sociale reprezintă absolut, aproximativ 9,6% din locurile de muncă din Uniunea Europeană și resursele financiare alocate, serviciile de sănătate, reprezintă ele 9% din PIB-ul Uniunii Europene. Deci, e bine să avem o abordare echilibrată, bazată pe păstrarea calității serviciilor sociale și uh, a ameliorării eficienței acestora și să facem o reflexie să vedem care e legătura între regulile uh, pieței uh, serviciilor publice și noile moduri de gestionare, de exemplu cooperarea public-public, in-house, demers la nivel comunal sau consolidarea criteriilor de calitate în alegerea ofertelor în apelurile la concurență mai bine eventual să schimbăm cel mai bun preț cu oferta economică cea mai avantajoasă. Apoi, aceste servicii sociale vor fi viabile dacă îndepărtăm toate incertitudinile juridice. Aici vă invit să examinați ghidul privitor la aplicarea serviciilor sociale de interes general, reguli în legătură cu uh, ajutoarele de stat, achiziții publice, tot, tot acest ghid eh, aduce, acest ghid aduce un număr de răspunsuri, cred eu, interesante și aș dori să știu mai multe despre valoarea juridică acestui ghid și cum poate fi el folosit în practică. Poate că am putea primi un document înscris din partea Comisiei. Apoi, cadrul juridic, în legătură cu cadrul juridic acestor eh, servicii, a văzut toată lumea raportul Monti, în legătură cu diferitele servicii. Raportul Monti nu vede nicio valoare adăugată față de un regulament cadru bazat pe articolul 14 al tratatului și propune o abordare sectorială, deci pentru fiecare serviciu în parte. Deci cred că dacă vrem să facem progrese pe acest dosar, Trebuie să avem o abordare pragmatică, sectorială, cu ideea de a eventual studia un caz, ca, o speță, ca să vedem care este impactul acestor servicii sociale și al unor reguli europene cred că ar fi bine să invităm Comisia împreună cu Parlamentul, sigur, și cu Consiliul să facă un studiu, un studiu aprofundat în legătură cu funcționarea unui sau mai multor uh, sectoare date de servicii de interes general. Eventual, sectorul serviciilor pentru persoanele vârstnice, care e un sector strategic, pentru că populația îmbătrânește. Deci, cred că e interesant să se facă o radiografie a unui sector dat și să se facă o evaluare a impactului potențial al cadrului juridic asupra funcționării acestora. În final, a spune că trebuie să avem un obiectiv comun, este să asigurăm calitatea, accesibilitatea, eficiența serviciilor publice și apoi acestea să fie cât mai diversificate de asemenea. Subsidiaritatea rămâne un principiu care ar trebui să ne să ne ghidăm după subsidiaritate, că nu este în Europa un uh, model unic al serviciilor, trebuie să respectăm diversitatea acestora. Și sigur, să vedem și legătura dintre nivelul european și nivelul național și local. Oricum, eu vă invit să facem o reflexie comună în acest sens. Well, we are pretty... Președinta, ei, nu mai avem timp, din păcate chiar suntem în întârziere dacă raportorii din umbră doresc să ia cuvântul neapărat. Dar vă rog foarte pe scurt. Dacă nu, bine. Atunci, dăm cuvântul comisiei, dar doar un minut. Un comentariu foarte succint, un minut, vă rog. Um... Mulțumesc. Am avut deja ocazia să prezentăm poziția comisiei în acest dosar uh, în reuniunea precedentă Acum mă limitez doar să răspund uh, celor spuse de domnul Abad, care este foarte competent, sigur, în acest domeniu, a făcut o analiză foarte clară. Deja am avut, de altfel, ocazia să profităm de cunoștințele domniei sale la ultimul forum organizat de președinția belgiană cu susținerea Comisiei Europene. Comisia și cu participarea, sigur, a diferite, diversilor comisari cu ocazia forumurilor, pentru că comisarul de resort a, s-a exprimat foarte clar. Deci spuneam, comisia se angajează să ajute autoritățile publice locale, regionale, naționale și așa mai departe, competente pentru a organiza serviciile sociale, ca să cunoască mai bine și să aplice mai bine regulile comunitare pentru aceste servicii. Așadar, sigur că am distribuit cu ocazia formului un ghid care răspunde mai multor întrebări privitoare la punerea în aplicare acestor reguli, ajutarea de stat, piețe publice și așa mai departe. Ghidul fiind uh, o aducere la zi a problemelor uh, frecvent puse, publicate în 2007. Domnul Abad s-a întrebat de uh, legătură cu valoarea juridică a acestui ghid. Ea reprezintă un document de servicii a comisiei, deci nu angajează întreaga comisie. Asta se spune de încă de la pagina 2 a ghidului. E un document care provine de la serviciile care zi de zi trebuie să aplice regulile despre care se vorbește. Deci putem avea încredere în acest ghid care reprezintă modul în care serviciile comisiei interpretează regulile în cauză și liniile directoare din partea Comisiei către autoritățile publice ca să aplice regulile acestea așa cum se cuvine. Este, există trei corpuri de reguli, toate figurează în acest ghid și am folosit toate informațiile pe care, care ni s-au adresat pe internet și cu ocazia contactelor multiple pe care le avem cu toți actorii implicați și în final mă voi referi la studiul pe care putea să-l facă Comisia eu precizez că deja există un studiu în curs de desfășurare în diverse țări din Uniunea Europeană care dorește să vadă modul în care acestor servicii sunt organizate în practică. Și când va fi finalizat studiul, îmi va face mare plăcere, dacă v-ați doriți, să vă prezint rezultatele studiului. Și vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumesc, doresc și eu să mulțumesc interpreților pentru răbdare și să spun că ne reîntâlnim uh, cu acest subiect în ianuarie. Vom analiza raportul pe 25-26 ianuarie, deci proiectul de raport, proiectul de aviz, și termenul pentru depunerea amendamentelor este la începutul lunii februarie. Vă mulțumesc!